Știți că am avut un trilog pe marginea ISS. Raportor este domnul Mețerici. Acesta a avut loc pe 16 mai. S-au făcut progrese într-o serie de direcții, inclusiv în ceea ce privește chestiunea actelor delegate și actelor de punere în aplicare. Sigur, rămân încă câteva detalii de perfectat. Următorul trilog va avea loc la Strasburg pe 31 mai dimineața în ceea ce privește protecția angajaților împotriva carcinogenilor și mutagenilor la locul de muncă. Primul și al doilea trilog pe marginea acestui raport, Claude Ronan fi raportor, a avut loc pe 17 și 23 mai s-au discutat toate chestiunile importante la aceste triloguri și s-a făcut uh, progres considerabil. Noi vom uh, finaliza activitatea pe plan tehnic la începutul lui iunie. Mai rămân câteva chestiuni deschise. Printre acestea, chestiunea motorinei va fi discutată la al treilea trilog în 18 iunie. Apoi, trilogurile privind agențiile. S-au făcut progrese. Au avut deja loc câteva runde de discuții tripartite. Rămân încă multe chestiuni de rezolvat aici, ca să fim sinceri, următoarea întrunire pe 5 iunie. Trecem la punctul 3 acum de pe ordine noastră de zi. Salutăm prezența domnilor comisar Dombrovskis și Tyson. Dânsii au uh, răspuns pozitiv la solicitarea noastră de, de, prin un schimb de viziuni ca parte a dialogului structurat. O să începem prin uh, a le da posibilitatea să facă scurte prezentări. Mai întâi domnul vicepreședinte al Comisiei, domnul Dombrovskis, și apoi doamna comisar Tyson și apoi întrebări și observații din partea membrilor. Vă rog, aveți cuvântul, domnule Dombrovskis. Doamnă președintă, onorați membri, vă mulțumesc pentru această invitație la dialogul structurat. Mai avem un an aproximativ până la alegerile europene și în acel moment va trebui să prezentăm realizările acestei legislaturi. E timpul să ne concentrăm pe rezultatele obținute. Trebuie să lucrăm împreună pentru a depăși obstacole tehnice și a încheia activitățile încă neîncheiate. Să mă refer la contextul mai larg al acestor activități și la modul în care pilonul european al drepturilor sociale și noul cadru financiar multianual vor contribui la realizarea unei Europe mai sociale. În 2017, economia europeană a crescut într-un ritm fără precedent în ultimii 10 ani. Pentru prima dată din 2007, toate statele membre au înregistrat creștere economică și în acest an ne așteptăm la o creștere de PIB solidă la 2,3%. Aceste îmbunătățiri se simt și pe piața muncii Uh, rata de angajare este peste nivelul precriză, iar șomajul aproape a revenit la nivelul din 2008. Șomajul pe termen lung și șomajul în rândul tinerilor sunt în scădere, finanțele publice s-au îmbunătățit în mod semnificativ, iar investițiile încep să fie reluate. Rămân însă o serie de probleme. Salariile au crescut modest, ocuparea forței de muncă cu jumătate de normă sau cu titlu temporar este tot mai răspândită. În ciuda eforturilor de convergență, e nevoie de, un, de eforturi suplimentare pentru a stimula investițiile, inclusiv în capitalul uman, pentru a asigura realizarea reformelor structurale, pentru a crea locuri de muncă de calitate, a crește productivitatea și a sprijini creșterea reală a salariilor. Asta impune de asemenea politici fiscale bine chipzuite. De ce am conturat în semestrul european un nou cadru, un nou pilon al drepturilor sociale și sperăm curând un nou cadru financiar multianual. Declarația de la Göteborg din septembrie trecut, Comisia a încercat să ofere mai multe concretețe acestui pilon al drepturilor sociale, adaptându-ne la schimbările rapide din societate. E vorba aici nu doar de progrese sociale, este vorba de un element esențial pentru viitorul competitivității europene, dar știți că realizarea acestui pilon presupune un angajament comun, statele membre și uniunile și instituțiile europene, inclusiv Parlamentul European, au un rol de jucat aici. Comisia, în ceea ce ne privește, noi am venit deja cu o serie de inițiative importante în ceea ce privește condițiile de muncă, transparență și previzibile, accesul la protecție socială pentru toți, și propunerea de creare a Autorității Europene a Muncii. Și vom intra în detalii într-o clipă. În ceea ce privește elementele suplimentare, semestrul european a jucat un rol important în stimularea reformelor și a creșterii economice din acest an, acesta a integrat și elementele din uh, pilonul european al drepturilor sociale. N-am să intru în detalii, pentru că acest semestru european va fi discutat pe 28 iunie într-o uh, ședință comună cu Comisia Econ. Finanțarea europeană este esențială pentru reformele realizate la nivel european în direcția convergenței. Pe 2 mai, Colegiul Comisarilor a adoptat o propunere pentru noul cadru financiar multianual, Uh, vor urma programe concrete de finanțare în săptămânile ce vin. Abordarea este pragmatică și realistă, răspunzând la noul context politic al Uniunii Europene după Brexit. De asemenea, propunem un buget mai clar, mai simplu și mai flexibil decât cel din prezent, care să reflecte un echilibru între prioritățile tradiționale și cele noi. Am să mă concentrez pe două elemente noi, sprijinirea convergenței și investirea în resursele umane. Am propus un nou program de sprijin al reforme de, a reformelor de 35 de miliarde de euro, finanțare tehnică și sprijin tehnic financiar statelor membre care sunt în planul de convergență și a statelor candidate. Avem de asemenea în vedere o nouă funcție de stabilizare investițiilor care ar trebui să asigure păstrarea uh, Uh, eh, investițiilor prin forma de împrumuturi garantate până la 30 de miliarde și plus uh, sprijin financiar pentru acoperirea plății dobânzilor. Apoi investițiile în resursele umane. Comisia a promis un uh, instrument unic, Fondul Social European Plus, cu un buget de peste 100 de miliarde de euro Asta va pune capăt actualei fragmentări în domeniul politicilor sociale. În ceea ce privește reducerile bugetare la politica de coeziune, e bine, această componentă în cadrul politicii de coeziune crește de la 33 la 37%. Pus accentul și pe tineret, am dublat Erasmus Plus la 30 de miliarde de euro Corpul European de Solidaritate la 2,6 miliarde și am alocat fonduri pentru a rezolva problema șomajului în rândul tinerilor în Fondul Social European Plus. O să avem de asemenea un fond suplimentar cu o conotație socială și vom îmbunătăți finanțarea fondului de ajustare socială. Presupunem, propunem o funcționare mai simplă și o mai bună definire obiectivelor, obiectivelor pentru a rezolva probleme de pe piața muncii. Prin aceste metode vom uh, depăși fragmentarea actualelor instrumente care presupun investiții în resursele umane și stimularea prin această metodă a creșterii economice. Este timpul acum să ne concentrăm pe rezultatele obținute pe plan financiar și legislativ vom ajunge la un acord înainte de finalul mandatului actualei comisii și atât eu cât și Marian ne vom angaja să uh, definitivăm aceste acorduri. Și acum îi dau cuvântul colegei mele, doamna Marianne Tyson. Mulțumesc foarte mult, uh, Valdis. Uh, doamna președinte, onorați membri, domnilor și domnilor, o Europa mai socială a fost un obiectiv comun al Comisiei și al Parlamentului. Împreună am realizat multe, am încheiat cu succes o serie de triloguri pe Europass, pe, pentru directiva privind muncitorii detașați, și am văzut că atunci când există voința politică putem ajunge la un acord, chiar dacă este vorba de dosare extrem de delicate pe plan politic și doresc să le mulțumesc tuturor raportorilor și membrilor Parlamentului pentru eforturile depuse și pentru angajamentul de care au dat dovadă. Încă mai avem multe de făcut înainte de finalul mandatului. Am să vă prezint inițiativele în prezent discutate de colegislatori. Mai întâi, coordonarea pe planul securității sociale e un dosar prioritar pentru cele trei instituții europene. Angajamentul nostru este puternic și, într-adevăr, dorim o asigurare a mobilității forței de muncă. Uh, ultimele două capitole vor fi discutate în iunie și curând vom demara instituțiile interinstituționale cu intenția de a definitiva acest dosar sub actuala legislatură. <clears throat> Prioritatea mea a fost uh, eliminarea cancerului ocupațional, principala cauză de deces la locul de muncă. Am uh, propus uh, trei modificări la directiva privind carcinogenii. Prima propunere a fost deja adoptată. Ceea ce privește a doua propunere, primul trilog a avut loc săptămâna trecută și chiar ieri seară a avut loc uh, un alt uh, dialog tripartit care s-a încheiat cu succes, pot să pun, și analizăm cu atenție propunerea noastră de a include noi definiții și valori limite pentru emisiile de la motoarele pe bază de motorină. Ne uităm la ultimele dovești științifice și la cadrul legislativ actual privind standardele pentru motoare și polu- a, pentru poluarea aerului. Apoi, legislația privind accesibilitatea, o prioritate, de asemenea. Am făcut progrese în instituțiile interinstituționale, însă va trebui să accelerăm ritmul. Asta dacă dorim să ajungem la un acord sub președinția bulgară încă. Știu că Parlamentul a dat dovadă de flexibilitatea necesară progreselor pe care ni le dorim. Știu, cred că și Consiliul poate să facă același lucru o definitivare a dosarului ar fi în avantajul a 80 de milioane de cetățeni europeni care suferă de diferite dizabilități și, de asemenea, e bine pentru a, diferitele firme care resimt presiune pe piață din acest punct de vedere. Păi, în ceea ce privește celelalte propuneri, ați păstrat nivelul de ambiție lansat de noi. E nevoie ca aceste directive să fie adoptată în, pe durata acestui Parlament. Echilibrul între viața privată și cea profesională este deosebit de important pentru cetățenii europeni și, de asemenea, este un obstacol în calea competitivității europene. Se pierd mai bine 300 de miliarde în fiecare an din cauza decalajului între sexe pe piața de muncă. O decizie rapidă este esențială și în acest dosar. Apoi, condițiile de muncă transparente și previzibile. Această propunere se integrează perfect în pilonul european al drepturilor sociale și răspunde la fenomenul în continuă creștere a condițiilor precare de la locul de muncă. După cum spun și rezoluțiile noastre, Consiliul încearcă să ajungă la o poziție comună în iunie și sper că ambii colegislatori vor asigura adoptarea acestei uh, legi până în primăvara anului viitor. Agențiile tripartite negocieri pentru EOSHA, Eurofon și Citifop. Știu că ați uh, primit foarte bine activitatea agențiilor noastre și de aceea e nevoie de un acord cu Consiliul pentru ca regulamentele de funcționare să fie adoptate și aliniate abordării comune. Autoritatea Europeană a Muncii, următorul punct de pe ordinea de zi presupune o prezentare a propunerilor mele în acest sens, așa că n-am să mă refer la acest capitol acum. Avem și uh, numărul european de securitate socială. Ați avut în vedere un card european de, de asigurări sociale. E important să nu greșim aici. Uh, știți că intenționam să propun introducerea unui astfel de număr european, însă uh, Eh, experiența anterioară ne arată că e nevoie de o pregătire minuțioasă și de o analiză temeinică a avantajelor și costurilor și de aceea încă activitățile de pregătire sunt în desfășurare, ceea ce ne privește. Doamna președinte, onorați membri, dați-mi voie să repet, împreună am realizat deja multe lucruri și contez pe dorința noastră de a definitiva toate dosarele deschise încă sub această legislatură Trebuie să dovedim cetățenilor europeni că Europa socială este o realitate și pentru ei. Și aștept cu nerăbdare să dezbatem aceste chestiuni împreună. Thank you very much and uh, to both of you, yes, I can assure you that uh, Mulțumesc foarte mult. Pot să vă asigur că membrii acestei comisii muncesc din răsputeri pentru a finaliza acest dosar cât se poate de repede. Fiind spuse tot acestea, am să dau cuvântul coordonatorilor, începând cu domnul David Casa, de la PP. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor, mai ales comisarilor Dombrovskis și Marian Tyson, pentru că au venit în această dimineață să portăm acest schimb de opinii în cadrul dialogului structurat. Mulți eh, dintre dumneavoastră se așteaptă să mă pronunț referitor la negocierile în curs, însă nu am să spun nimic pentru că deocamdată negociem amendamentele de compromis, așa că am eh, să fiu prudent și sper ca în zilele care urmează să ajungem la un acord în ceea ce privește punctele cele mai spinoase. Trebuie să vă mărturisesc că Parlamentul e de partea dumneavoastră, doamnă comisar. Problema, firește, de care ne vom lovi e la Consiliu. Și trebuie să ne gândim uh, la acest lucru când va veni vremea. Întrebarea mea este legată de mobilitatea forței de muncă. După cum bine știți, Curtea de Conturi s-a pronunțat la începutul acestui an privind mobilitatea forței de muncă în Uniunea Europeană. Am următoarea întrebare. Comisia va face ceva pe baza recomandărilor și anume să evalueze felul în care opinia publică conștientizează instrumentele pe care mobilitatea forței de muncă le are la dispoziție, dacă va analiza fluxurile de um, forță de muncă pe piața internă și dacă uh, va pune la dispoziție finanțare UE pentru mobilitatea forței de muncă. Acestea sunt întrebările mele. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Casa. Acum am să dau cuvântul uh, grupului și de Agnes Jungerius. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Firește, am și eu acum tentația să spun că am venit aici la comisie să aud despre echilibru între viața profesională și viața privată, însă ar fi nepoliticos față de invita noștri. Vă mulțumesc că ați venit. Eu personal sunt curioasă referitor la acest echilibru între viața profesională și privată, dar vom aborda acest subiect în alt context. Am două întrebări. În primul rând, referitor la cele dosare parțial amintite, parțial nu ne aflăm uh, cu un an înainte alegerilor, așadar timpul ne presează să finalizăm dosare, mai ales cele care vizează comisia noastră. Așa că aș dori să o întreb pe doamna comisar Tyson cum stau lucrurile cu numărul de identificare de securitate socială. Spuneați că faceți eforturi pentru a finaliza acest dosar. Continuați așadar cu activitatea pregătitoare, dar noi ce garanții primim din partea dumneavoastră că se înaintează o propunere în acest mandat care face parte din pachetul de mobilitate echitabilă. Firește, am fost un pic dezamăgiți că acest pachet nu a fost prezentat în luna martie, însă totuși ce garanții ne puteți da uh, referitor la calendar și când va fi prezentat Parlamentului. Am o altă întrebare referitor la lucru pe care nu l-ați amintit și anume garanția pentru copii. Nu știu dacă vă amintiți că încă de la prima audiere organizată cu comisarii S și D, a militat pentru o garanție pentru copii s-au luat inițiative pregătitoare pentru această garanție, acum însă ne-am dorit să aprofundăm aceste eforturi în uh, timpul mandatului în curs. Ați putea să ne spuneți când vom pune în aplicare învățămintele trase din inițiativele pregătitoare referitoare la garanția pentru copii? Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Ulrike Trebesius, care reprezintă grupul ECR. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați comisari, stimate domnule Dombrovski, stimate doamnă Tyson. În actualul mandat am venit cu, am primit o parte de propuneri foarte ambițioase din partea Comisiei, care se bazează în mare parte pe declarațiile de intenție referitoare la pilonul social și la drepturile sociale. Lucru care m-a făcut să mă gândesc la următoarele două întrebări. În primul rând, vedem uh, cu regulamentul pentru protecția datelor se um, există dificultăți considerabile care, însocia, care însoțesc priorite programele ambițioase. Trebuie să ținem cont de faptul că nu trebuie să împovărăm prea mult pe cetățeni și întreprinderile și aceste inițiative trebuie să fie într-adevăr fezabile și aplicabile. Uh, Oare e într-adevăr inteligent să venim tocmai la sfârșitul mandatului cu atât de multe inițiative noi? Am văzut cum Carta Serviciilor a ieșuat în Parlament și oare nu ar fi fost mai bine să fi început mai repede cu aceste inițiative pentru ca după aceea să nu luăm mai mult timp la dispoziție pentru consultări? Chiar cu cele mai bune intenții, de multe ori de această dorință de a atinge rezultate cu orice preț se poate dovedi periculoase. Pilonul drepturilor sociale a venit cu multe inițiative, de pildă Autoritatea pentru Piața Muncii în Europa, despre care vom discuta și astăzi, sau o propunere referitor la o directivă privind condiții de muncă decente și transparente. Având în vedere faptul că pilonul drepturilor sociale este doar o declarație de intenție, cum uh, putem să percepem că Spilon va trece dincolo de acest statut. Cum le comunicăm cetățenilor această realitate? Ce propuneri legislative arată înspre acest pilon? Nu credeți că acest pilon um, este comunicat greșit uh, cetățenilor, mai ales când vine vorba de obligații și drepturi? Aștept cu mare interes un răspuns. Mulțumesc! Mulțumesc. Nu îl pot, nu-l văd pe domnul Calveșambon în sală, nici pe doamna Lavaiova. așa că trecem direct la doamna Cari. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor, am să vorbesc limba daneză, mă aflu aici. Vă mulțumesc așadar pentru prezentările introductive. Aș dori să abordez un subiect pe care nu l-ați amintit, însă sper că îl veți comenta, așa nume protocoale sociale. Acest protocol social înseamnă că drepturile angajaților vor fi puse pe picior de egalitate cu libera circulație, Sindicatele europene au cerut acest lucru de mulți ani și tot mai multe state membre cer deja de asemenea acest lucru. Parlamentul European a adoptat anul trecut, um, a decis anul trecut faptul că vrem și noi un protocol social. Care este poziția Comisiei față de un protocol social? Putem să așteptăm o inițiativă din partea Comisiei în acest sens? Și a doua întrebare se referă la numărul de securitate socială aveți deja un calendar? Ne puteți spune mai mult sau mai puțin când va veni o propunere legislativă referitoare la acest număr de securitate socială? Mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei uh, Jean Lambert de la Verse. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doream uh, să salut cele spuse referitor la carcinogen și la diesel pentru că sunt uh, probleme care au avut un impact considerabil uh, în anumite sectoare ale ocupării forței de muncă și, în general, când vine vorba de sănătatea publică și sper că aici vom face un efort mai concentrat. De asemenea, doream să discut despre buget și despre CFM, mai ales regulamentul privind dispozițiile comune. Din câte am auzit noi, o parte din principiile orizontale par să fi fost slăbite. Așa că salut observațiile și ai comentariile dumneavoastră referitor la menținerea angajamentelor actuale pentru parteneriat, guvernanță multinivel, cât și principiile orizontale precum egalitate și nediscriminare. Doamna comisar Tyson deja a amintit o parte din acele probleme ce țin de dezechilibrul de gen, promovarea principiilor așadar de egalitate de gen, nediscriminare, nediscriminare de gen sunt foarte importante, cât și firește dezvoltarea durabilă, dacă ne gândim la felul în care trebuie să ne transformăm pentru a ne adapta la viitor. Aș vrea să știu dacă vor veni propuneri mai ferme pentru a analiza respectării dispozițiilor Convenției ONU pentru persoanele cu dezabilități când vine vorba de cheltuielile prevăzute pentru sfera socială în acel nou CFM. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu văd uh, să fie cineva de la FDD în sală și nici de la NF. Asta înseamnă că am să dau cuvântul comisarilor, după care am o listă lungă de alți colegi care doresc să ia cuvântul însă vom da comisarilor posibilitatea acum să răspundă la întrebări, așa că vă rog, domnule Dombrovski, aveți cuvântul. Stimați membrii, vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Am uh, să acopăr mai degrabă acele întrebări de natură orizontală, după care am să-i dau lui Marian posibilitatea să discute propunerile concrete în ceea ce privește mobilitatea forței de muncă în Uniunea Europeană. Într-adevăr, la ora actuală evaluăm recomandările făcute de Curtea de Conturi. După cum ați putut observa, în această perioadă, mobilitatea forței de muncă s-a bucurat de o atenție deosebită din partea Comisiei, stă la baza propunerii noastre a unei autorități europene pentru forța de muncă care să monitorizeze într-adevăr situațiile transfrontaliere și să urmărească detașarea lucrătorilor și alte inițiative de politică, să monitorizeze libera circulație a forței de muncă și o circulație, o, o mobilitate echitabilă a forței de muncă. Sunt puncte care vor rămâne în continuare de interes pentru Comisie. În continuare, ceea ce privește principiile legate de pilonul social, cât și inițiative legislative concrete, iată, de fapt, care fusese intenția inițială și cum se făcuse comunicarea, de altfel atunci când pilonul social a fost proclamat la Göteborg. Noi am afirmat că pilonul social în sine este o declarație de principii care nu conferă noi drepturi, însă aceste principii vor fi însoțite de inițiative legislative concrete. De pildă, inițiative legislative privind protecția socială pentru toată lumea, condiții echitabile de muncă. Iată, practic, aceste inițiative concrete care au dat curs, uh, au urmat declarațiilor de intenție din pilonul social. Numărul propunerilor legislative deja emise sau în discuție în continuare înainte de finalul mandatului Firește și la nivel intern, când am discutat la comisie, este evident că intensitatea propunerilor legislative va scădea în mod semnificativ după luna mai. În luna mai trebuie așadar să prezentăm acele propuneri pe care credem că le vom putea finaliza în acest mandat. Vorbeați de faptul că ne apropiem de sfârșitul mandatului, e adevărat, însă pe de altă parte mai avem încă un an. Un an e multă vreme. Uh, Aș uh, dori să ne concentrăm începând uh, din luna viitoare, mai puțin pe noi inițiative, ci pe finalizarea inițiativelor care sunt deja în curs. În ceea ce privește CFM-ul și regulamentul uh, uh, privind reglementările comune, n-aș spune că acestea vor slăbi principiile orizontale. Sunt uh, o serie de elemente noi, cum ar fi legături uh, cu reformele structurale, cu, uh, europea, cu semestrul european, eficientizarea și simplificarea cerințelor administrative, ceea ce să ușureze Uh, realizarea acestor proiecte. Sperăm că vom veni cu o propunere echilibrată în acest sens. Apoi, în ceea ce privește uh, emisiile diesel, în momentul de față, propunerea noastră de a uh, modifica directiva privind uh, carcinogenii și mutagenii uh, este parte din propunerile uh, pentru a reduce prezența cancerului ocupațional. Dovezile științifice nu sunt încă suficiente pentru a include aici emisiile diesel Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru toate întrebările adresate. În ceea ce privește mobilitatea muncii, poate că aș putea să răspund în limba mea maternă. Avem uh, interpretare, așa încât aș vrea să profit de această ocazie. mobilitatea muncii, autoritatea pentru mobilitatea muncii. Am uh, ținut uh, cont de comentariile făcute de Curtea de Conturi. Raportul uh, Curții de Conturi a fost publicat înainte de a veni cu uh, Uh, această propunere a noastră pentru uh, Autoritatea Europeană a Ocupării. Vor fi puse la dispoziție uh, mai multe informații și dorim să ne asigurăm că oamenii își cunosc drepturile și posibilitățile în ceea ce privește libera circulație. Așadar, pot să confirm acest lucru. În ceea ce privește asigurările sociale, acest uh, număr de asigurări sociale va uh, presupune o perioadă mai lungă decât am anticipat. Uh, propunerea trebuie să fie solidă, trebuie să funcționeze bine și trebuie să culegem cât mai multe informații tehnice pentru a ne asigura de acest lucru. Acum, analizând un alt aspect. Atunci când vom uh, lansa acest lucru, trebuie să ne gândim la o propunere legislativă sau trebuie uh, să o lansăm altfel. Deci trebuie să analizăm toate aceste chestiuni înainte de a veni cu o propunere practică, indiferent cum va arăta această propunere. Deci facem în continuare uh, cercetări numărul de asigurări sociale este încă uh, pe agenda noastră. Nu am renunțat la el, însă trebuie să ne asigurăm că dacă vom veni cu astfel de propunere, ea va fi una cu adevărat solidă. Și dorim ca un sistem electronic uh, să funcționeze în mod eficient în această uh, eră uh, digitală. În ceea ce privește dieselul, uh, dialogul continuă și uh, în această privință uh, nu uh, am inclus dieselul pentru că așteptăm avizul Comisiei Tehnice în acest sens au fost adoptate o serie de decizii în uh, statele membre, așa cum ar fi în uh, Germania și în Austria. Au fost elaborate rapoarte științifice în aceste uh, țări. Dacă Parlamentul reușește să convingă Consiliul, atunci sunt convinsă că vom susține și noi acest lucru printr-o soluție, probabil în trialogul Uh, care este în curs. Asta depinde de cei doi colegiuitori care au fost uh, foarte deschiși, uh, mai ales în urma dovezilor științifice care au fost adunate în ultimul timp. În ceea ce privește persoanele cu dizabilități, nu avem încă noi propuneri, nu avem propuneri legislative incluse în programul nostru. Însă, lucrăm uh, foarte mult la actul privind uh, accesibilitatea în care uh, ține cont de Convenția ONU privind persoanele cu dizabilități. Și așa cum am spus în cuvântul introductiv, trebuie să reușim să finalizăm lucrurile pentru că asta va îmbunătăți lucrurile pentru cele 80 de milioane de persoane cu dizabilități și pentru persoanele vârstnice. În ceea ce privește egalitatea de gen și nediscriminarea, aceste uh, concepte există în toate propunerile noastre pentru că sunt uh, drepturi de bază, avem legislație în acest sens și trebuie să ne asigurăm că toate dispozițiile și reglementările sunt respectate. Asta este o preocupare constantă pe care o avem. Acum, pentru a mă întoarce la cele spuse de uh, vicepreședintele Dombrovskis, uh, avem un program uh, de lucru. Uh, nu dorim să uh, neglijăm absolut uh, niciun aspect. Vrem să facem foarte multe, avem foarte multe pe masa de lucru pe care vrem să le finalizăm. Mai avem un an aproape la dispoziție pentru aceasta și am aflat din Parlament că oamenii muncesc uh, până în ultima zi pentru a obține uh, ceva uh, foarte bun. În ceea ce privește garanția pentru copii, există un document care datează din aprilie 2016 și ideea este că există acțiuni în acest sens la nivel național și la, nivel, uh, la nivelul Uniunii Europene. Veți vedea că există uh, niște recomandări uh, speciale, au fost niște decizii care au fost propuse ieri și există o serie de recomandări făcute cu privire la Um, grija față de copii și îngrijirea acestora. Acest lucru a fost în vizorul nostru și vreau să vă reamintesc, Comisia are uh, un act pilot care este pe cale să fie implementat pe baza propunerii uh, Parlamentului cu privire la garanția pentru copii. Sper că v-am răspuns la toate întrebările. Vă mulțumesc că veți rămâne cu noi, uh, doamnă comisar. Domnul Dombrovski, însă uh, trebuie să uh, plece. Uh, mă bucur că uh, ați fost în prima parte a întâlnirii comisiei noastre cu noi și sperăm că veți reveni pentru a uh, ne prezenta proiectele de care vă ocupați. Ați spus că vă concentrați acum pe punerea în aplicare și pe rezultate. Să vedem acest lucru. Domnul Pirinski, sunteți primul pe lista celor care au cerut să intervină. Mulțumesc, doamnă președintă. De fapt, întrebarea mea se adresa președintelui, vicepreședintelui Dombrovskis. Însă, n-aș vrea să întrerup drumul spre ieșirea din sală. Prin urmare, Am încredere că uh, doamna uh, comisar uh, Tyson o să-l sensibilizeze pentru că am să-i trimit o întrebare în scris care se referă la dialogul social, parteneriatul social și contractul colectiv de muncă. Doamna președintă, vicepreședintele și doamna comisar au subliniat cât este de importantă de a da un imbold Europei sociale, citând uh, pilonul european al drepturilor sociale. Și aș vrea să mă concentrez asupra drepturilor 6 și 8. Dreptul numărul 6 se referă la salarii și spune că lucrătorii au dreptul la salarii corecte care să le asigure un trai decent. Și că acestea vor fi stabilite într-o manieră previzibilă și transparentă potrivit practicilor naționale și respectând autonomia partenerilor social. Dreptul numărul 8 la dialogul social și implicarea lucrătorilor spune că partenerii sociali trebuie să fie încurajați să negocieze și să încheie uh, acorduri uh, uh colective respectând uh, autonomia. Și acest lucru este inclus în considerentul 20, care spune cât se poate declar că dialogul social joacă un rol central în uh, reconsolidarea uh, drepturilor uh, sociale, partenerii sociali la toate nivelurile joacă un rol esențial în promovarea și implementarea pilonului în conformitate cu autonomia, negociind și încheind acorduri, dreptul la uh, negociere colectivă și la acțiuni colective. Ei bine, în cursul uh, pregătirii uh, dialogului social în Parlament, a fost o astfel de temă propusă de unii dintre colegii noștri care au cerut Comisiei să pună capăt austerității practic și să recunoască Uh, construiască sistemul de uh, negociere colective. Întrebarea mea este uh, vede necesitatea de a reconstrui negocierile colective mm, pentru contractul colectiv de muncă, pentru că din 2008 acesta s-a, concept s-a erodat, a suferit un impact sever Uh, a scăzut uh, nivelul de corectitudine în stabilirea uh, salariilor, indexarea salariilor și aceste efecte au dus la inegalități tot mai mari. Inegalitățile sunt principala provocare pentru proiectele viitoare ale Uniunii Europene. Așadar, ca să nu lungim lucrurile, cred că vicepreședintele Dombrovskis al cărui portofoliu include parteneriatul social, a ratat uh, o șansă de a informa această comisie cum uh, vede el încurajarea uh, parteneriatului sociale pentru implementarea drepturilor din pilonul social. A vorbit despre legislație pentru ca drepturile să devină realitate. Totuși, considerentul 14, care a fost negociat foarte dur până la sfârșit cu uh, Consiliul, arată că pentru ca aceste drepturi să fie uh, aplicate, e nevoie de măsuri uh, țintite. Deci, uh, subliniez, măsuri. Măsurile sunt uh, prerogativul uh, Comisiei. Comisia are un rol conducător în promovarea uh, punerii în aplicare reale. Așa cum am spus, o să transmit o scrisoare, o întrebare în scris vicepreședintelui, dar uh, cred că uh, nu s-a menționat uh, dialogul social și negocierile colective atunci când am vorbit de convergența socială. Aceasta este o deficiență majoră în abordarea Uh, vicepreședintelui și deci a Comisiei la o problemă atât de importantă. Cât despre CFM, uh, faptul că ISF Plus uh, este o realizare, asta este foarte discutabil. Uh, în propunerile pentru un dialog structurat arătăm că trebuie să menținem uh, funcția specializată a diverselor uh, fonduri, uh, evitând paralelismele și fragmentarea, însă fără să pierdem din vedere sprijinul pentru cei care sunt dezavantajați, pentru cei care sunt înfometați. Fără acest, cred că acest fond omnibus Uh, amenință uh, afectarea uh, acestor fonduri. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Mulțumim și noi. Cred că asta ține, negocierile colective, asta țin de portofoliul noastră. Poate ați putea să ne dați ceva răspunsuri, deoarece domnul Dombrovskis nu mai e în sală, pentru că Dumneavoastră sunteți implicată în aceste activități. Mulțumesc, doamna președintă. Cu permisiunea dumneavoastră am să vă dau un răspuns preliminar, însă sigur puteți să trimiteți o scrisoare domnului vicepreședinte și noi o să-l informăm. În ceea ce privește uh, partenerii sociali, trebuie să vă spun că noi la comisie ne luăm cu toții rolul extrem de în serios și nu sunt vorbe goale, ci această abordare este integrată în toate activitățile noastre. Am început chiar din primul an. Am uh, creat o nouă abordare pentru dialogul social. Am văzut că după criză, dialogul social nu era, nu se desfășura în condițiile pe care ni le doream în toate statele membre, așa că am adus pe toată lumea la oaltă și am discutat ce trebuie făcut și asta punem acum în aplicare. Era vorba de măsuri la nivel european, solicitări pentru statele membre și, de asemenea, capacitarea partenerilor sociali. Ce facem la nivel european? Uh, avem summiturile tripartite, summiturile sociale tripartite, doamna Ulskog participă din partea Parlamentului, eh, eu sunt prezent acolo, pot să vă spun că lucrurile s-au schimbat în aceste legislatură, există o dezbatere reală între partenerii sociali, nu e doar un schimb politicos de mesaje scrise, nici vorbe, o atmosferă de cu totul alt tip, discuții autentice, o ordine de zi comună, toată lumea e reprezentată și apoi există și dialogul macroeconomic, tot cu partenerii sociali, am promis că facem acel lucru și uh, l-am făcut. N-am uh, primit nici plângeri din partea partenerilor sociali. Ne consultăm cu partenerii sociali pe toate dosarele politice importante, că e vorba de energie, că e vorba de altceva, pentru că s-a văzut consecințele se registrează inclusiv la nivelul halei de fabrică, așa că discutăm cu toți reprezentanții sociali pe componenta socială, evident, Am implicat partenerii sociali pe o scară mult mai largă în activitățile asociate cu semestrul european, mult mai mult decât se făcea înainte. Ne-am consultat cu ei înainte de a lansa și investigația creșterii anuale, cel Annual Birth Survey, și înainte de a trimite rapoartele de țară, avem uh, contacte cu partenerii sociali din statele membre. Asta se realizează direct de comisari sau de reprezentanții pentru semestrul european care se, sunt acum prezenți în fiecare reprezentanță din statele membre. De asemenea, în recomandările de țară, din raportul de țară, cerem statelor membre să stimuleze dialogul social. Cred că sunt două state membre unde concret în raport de țară includem recomandarea de a se coopera mai bine cu partenerii sociali, de a crea un institut, un cadru instituțional și de a oferi mai mult timp. La nivel național, după cum am spus deja, am analizat situația în exercițiu de motorizare și în ceea ce privește crearea de capacități, am sprijinit crearea de capacități pentru partenerii sociali, iar nou cadru financiar multianual vor fi fonduri pentru continuarea acestei activități. Și apoi activitățile de sprijin menționate de domnul vicepreședinte, acest sistem poate fi utilizat pentru a stimula capacitatea partenerilor sociali. Deci este o activitate integrată, întregul nostru demers, e ceva ce am promis și ne-am ținut de cuvânt. Și, sincer, sunt uimită să aud astfel de observații pentru că, sincer, nu le pot integra în niciun context. Eu văd o situație exact opusă. Sigur, este loc de mai bine la nivelul statelor membre și la noi și de aceea facem un apel la, la statele membre, dar Comisia s-a angajat pe deplin în această direcție și ia extrem de în serios aceste elemente din pilon. Apoi, de Fondul Social European Plus, săptămâna viitoare vom lansa propunerea concretă de regulament pentru Fondul Social European. Uh, Uh, da, am ales această cale a unui fond social european plus și eu sunt vinovată, să spun așa. Eu am insistat în fața colegilor să facem acest lucru pentru că așa vom putea investi mai bine în resurse umane, în capitalul uman, în sensul cel mai larg al termenului. Asta nu înseamnă că nu o să fie bani și pentru categoriile defavorizate, vă promit propunerea concretă o să vină și o putem discuta. Nu e un omnibus care înseamnă că facem ce vrem cu banii din fondul social. Nu. Am alocat o, o felie mai largă în pachetul general de coeziune decât anterior, pentru că e nevoie. Nu sunt doar probleme de convergență în Europa, există și acestea. Uh, Trebuie să continuăm și pe această cale și cu bani de la Fondul Social European, dar trebuie să investim în competențe, pentru că asta e o problemă general europeană și noi vom folosi banii în cel mai eficient mod cu putință. Mulțumesc, domnul Pava, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc că ați venit astăzi în comisia noastră și pentru răspunsurile de până acum. Aș avea două, trei întrebări în ceea ce mă privește. Uh, referitor la o serie de teme. În primul rând, știu că coordinarea sistemelor de securitate socială este în, pe calea a fi negociată, însă mă îngrijorează ideea că statele membre ar putea să introducă indexarea beneficiilor pentru familii în legislația națională. Un stat membru e Austria, care va prelua de la 1 iulie președinția Consiliului. Dacă vorbim de remunerare egală pentru, pentru uh, activitate egală, trebuie să discutăm și de beneficii egale pentru activitate egală în același loc de muncă. Și ce părere aveți? Ce poate face Comisia împotriva unor astfel de măsuri, împotriva unor astfel de măsuri care apar în legislația națională a unor state membre care sunt discriminatorii vis-a-vis -vis de anumite categorii de angajați, în opinia mea cel puțin. Apoi, Subliniez și eu ce spune Agnes, șefa grupului nostru, în ceea ce privește numărul de securitate socială și cardul de securitate socială. E important să rezolvăm problema în această legislatură, nu mai putem aștepta. E o prioritate, trebuie să rezolvăm anumite probleme aferente îmi dau seama că e nevoie să le rezolvăm, trebuie să nu greșim, dar trebuie să ne mișcăm cât de repede posibil, să definitivăm negocierile în acest mandat și să asigurăm o punere în aplicare rapidă, pentru că ar putea rezolva probleme importante la nivel european. Și mai am 10 secunde. M-a dezamăgit că a crescut doar cu 100% Erasmus Plus. Eu mi-aș fi dorit cel puțin o triplare, așa cum a votat Parlamentul, și sperăm că și dumneavoastră veți sprijini o astfel de măsură. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Roman. Mulțumesc, doamnă președinte. Două minute am timp. Colegul Pirinski, pe care îl apreciez de obicei, a cam depășit cu 6 minute și 18 secunde, dacă am uh, contorizat bine. Eu am să mă îngadrez în două minute. Doream uh, să discut despre directiva privind lucrătorii detașați. Am, încep, am aflat uh, la începutul săptămânii că nu va fi discutat în iunie, ci săptămâna viitoare deja vom vota. Știu că la Comisia Empel am uh, reușit să... N-am întrunit o majoritate considerabilă cu 38 de voturi pentru 14 împotrivă, dar cred că vom accepta rezultatul de la trilog. Uh, Trebuie să discutăm despre călătoriile în interes de serviciu. Noi nu prea suntem convinși. Da, călătoriile în interes de serviciu sunt un domeniu important în Franța și în Belgia. De multe ori, aceste călătorii sunt uh, îngreunate pentru că trebuie prezentate documente înainte. Iar dacă nu se prezintă aceste documente înaintea călătoriei, există sancțiuni. Aceste documente ar trebui să fi fost uh, înregistrate în procesul de revizuire. Noi nu le-am găsit și am procedat cu mare atenție. Dacă avem o regulă de excepție de 8 zile, mă întreb dacă ca și până acum e o idee a Comisiei Europene dacă se asigură sau nu, pentru că e un domeniu important. Am primit uh, nenumărate scrisori din partea IMM-urilor care spun că pur și simplu nu reușim să, ne, să facem față. Sunt călătorii pur și simplu un interes de serviciu, nu e vorba aici de detașarea lucrătorilor. Avem nevoie de informații care să ne fie de folos, să ne ajute mai ales uh, pentru a putea face modificări, uh, modificările necesare la directiva privind detașarea lucrătorilor. Și în cele 8 secunde pe care le mai am la dispoziție, Erasmus Plus, aici trebuie să facem ceva. Dragă Mariane, Erasmus Plus este o marcă europeană importantă. Nimic mai mult. Aici trebuie să venim cu mai mulți bani. Este absolut important. Este important ca oamenii să-și dea seama că merită să aibă mai mult Europa și nu mai puțină. Mulțumim, domnule Mann. Are, dom- are cuvântul domnul Serianopoulos. Despre ce Europa socială vorbim? Haideți să ne uităm la exemplul Greciei. Ieri dimineața, domnul prim-ministru Tsipras sărbătorea în Parlament. A spus în august 2018, Grecia iese de sub memorandum și nu va mai fi monitorizată de instituțiile europene, e adevărat, doamnă Tyson, pentru că, vedeți, seara trecută s-a anunțat încheierea unui acord între guvernul grec și instituțiile europene. Asta a fost un anunț al Comisiei. Comisia, din câte văd, are în vedere noi măsuri antipopulare pentru 2019, 2021, 2020, 2023. obligații multe anuale după încetarea memorandumului. Nu e niciun sfârșit Uh, uh, nu se prefigurează. Noi măsuri vor fi puse în aplicare, fără un calendar precis. Și există un alt angajament al guvernului grec ca înainte de orice inițiativă legislativă să se obțină acordul instituțiilor europene. Și apoi, un surplus de 3,5% din finanțele publice pe perioada viitoare, un surplus care să se obțină din măsuri fiscale în condițiile în care fiscalitatea asupra companiilor scade cu acordul Uniunii Europene și a Guvernului. Cine va plăti pentru această creștere a încasărilor la buget din colectarea de, de, de taxe? E o măsură care vizează pe cei mai săraci. Ei vor plăti. În loc de 2020, asta va intra în vigoare în 2019. Apoi programul de privatizare. Doamnă Tyson, uh, Eh, companiile de apă din Atena și Tesaloniki vor fi privatizate și apoi acordurile colective în conformitate cu memorandumul acestea au fost eh, suspendate în Grecia, eliminate. Se specifică reintroducerea acordurilor colective însă dacă cu condiția ca eh, în cazul în care firmele fac profit uriaș, acesta se, se suspendă tot așa se vorbește de o reducere a pensiilor, fără un calendar precis. De mai bine de 17 ori s-au tăiat pensiile în Grecia. Chiar și după august 2018, pensiile vor fi tăiate. Aș vrea niște răspunsuri. Încetează monitorizarea Greciei după 2018 sau nu? Asta vreau să știu. Mulțumim. Domnul Mata are cuvântul acum. Da, Eduard mă numesc, răspunde vorbitorul domnului președinte. Un anunț cu un an înainte de finul mandatului cu referire la accelerarea măsurilor în pilonul social e bine, dar asta e și o măsură tactică. Știm foarte bine că trebuie să demonstrăm dorința de a face progrese aici. Eu aș prefera să venim cu acte legislative de calitate, nu la, la kilogram. Aș condamna inițiativa Comisiei Europene în ceea ce privește echilibrul între viața privată și cea profesională. Subliniez aici ipocrizia statelor membre. 14 state membre blochează această directivă. Sunt foarte supărat că țara mea și-a asumat inițiativa în această direcție. Sper că nu o să renunțați și că vom reuși să asigurăm acest uh, egalitate de tratament între bărbați și femei. Uh, vorbim de parentalitate, nu e doar mama, ci și tatăl implicat. Sperăm că comisia nu se va da bătută și nici noi. O altă chestiune ar fi tranziție. Vorbeați de rolul organizațiilor sindicale și a partenerilor sociali. Noi ne-am dorit uh, ca în fondul de tranziție justă să există un comitet de guvernanță la nivel local, cu aleși local, cu parteneri sociali și așa mai departe. Dar Comisia Europeană n-a dorit acest lucru. Comisia Europeană a făcut din acest fond de tranziție un fond de modernizare. Știți foarte bine că partenerii sociali nu au nimic de spus în materie de fond de modernizare, așa că ce rol mai oferiți partenerilor sociale aici? E bine să asigurăm tranziția energetică, sunt pentru, dar nu o să puteți uh, convinge minerii polonezii, polonezi să accepte închiderea minelor și construirea unei alte centrale la 100 de metri. Înainte de a încheia minele, trebuie să se asigure activități care să absoarbă forța de muncă respectivă. Apoi, uitați-vă la criza cu Statele Unite. Negociem regimul investițiilor străine, eu aș dori să mergem uh, dincolo de poziția Comisiei Consiliului și a unor colegi care nu vor nicio restricție. Știți foarte bine că indirect China o să vină și să, să investească masiv în firmele europene de altă tehnologie și noi o să pierdem controlul asupra acestora. Noi o să ne, ne vindem avuția noastră cea mai de preț și controlul asupra acesteia. Și Eh, spuneați ceva ce m-a, deranjat când vorbeați de tratamentul egal între femei și bărbați. Puteați, spuneați, aș dori ca toată lumea să respecte aceste reguli. Nu, să nu doriți să le respecte, să insistați să, să respecte aceste reguli. Când e vorba de contracte economică, cereți și pedepsiți, când e vorba de egalitate, vă doriți. Nu, să fie o cerință, nu o dorință. Mulțumim, domnule Martin. Are cuvântul domnul Boiaș. Uh, mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă comisar, că ați venit uh, astăzi să discutați alături cu noi. Din păcate, nu am uh, alte întrebări pentru dumneavoastră, nu am reușit să ascult intervenția domnului Dombrovski, nu am să pun întrebări în acest sens, dar am întrebări referitoare la două lucruri. În primul rând, numărul uh, de securitate socială. Eu personal vă sprijin, cred că este foarte important și cred, după cum a spus și domnul Pavel adineori, sprijinim însă și ideea unei, uh, unui card de securitate socială în Europa, pentru că altfel asistăm la un paradox. Mulți uh, din colegii noștri din statele membre refuză să punem în comun uh, și să creăm un adevărat uh, sistem de protecție socială în Uniunea Europeană, pretextând că ar fi rolul statelor membre. După care, când vine vorba într-adevăr de coordonarea sistemelor de securitate socială, pentru că eu sunt uh, raportor, ne dăm seama că statele membre nu fac treaba care le corespunde. Uh, fie că e vorba de capacitatea administrativă, de pildă autorizarea deplasărilor pentru mobilitatea lucrătorilor și ne găsim așadar loviți de problema protejării acelor lucrători mobili care nu beneficiază de un răspuns administrativ adecvat. Nu putem continua în acest fel și e nevoie ca la nivel european să articulăm instrumentele necesare pentru protecția socială, pentru control, dacă vrem să existe într-adevăr coerență între mobilitatea lucrătorilor pe care am consimțit-o în uh, legislația europeană, tratamentul uh, echitabil și protecția acestor uh, lucrători mobili. Va fi foarte greu să creăm o legătură între cele două dacă nu intervenim și am o întrebare legată de acest lucru și anume când vom digitaliza într-adevăr toate procedurile legate de mobilitatea lucrătorilor. Mă gândesc aici la platforma e SSI pe care dumneavoastră ați anunțat-o pentru 2019, pentru noi nu e pur și simplu un gadget, este foarte important. Trebuie să digitalizăm toate procedurile, de pildă referitor la ce există în Belgia, de pildă sistemul Mimoza. Dacă pro- procedăm în același fel, vom reuși să accelerăm mobilitatea lucrătorilor care vor beneficia de o protecție sporită pentru că vom putea exercita controle sporite și mult mai rapide. Am nevoie de aceste informații astăzi pentru ca Parlamentul să poată lucra cât se poate de temeinic în această chestiune. Mai am câteva întrebări referitoare la lucrătorii transfrontalieri, dar asta am să o prezint mai târziu. În primul rând, dacă va exista într-o zi un număr de securitate socială, asta e prima întrebare și cea mai importantă pentru că avem nevoie de garanții sociale. Mulțumesc! Mulțumesc pentru intervențiile voastre. domnul uh, Dombrovski cât și doamna Tyson au scos în evidență că a venit uh, vremea să livrăm rezultate și în același timp de altfel de în această dimineață știm că nu prea avem foarte mult timp la dispoziție pentru luarea deciziilor Acum, fiind spuse toate acestea, vă dau cuvântul dumneavoastră, doamnă Tyson. a fost multe întrebări, dar sper că veți reuși să răspundeți la cât mai multe dintre acestea. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Ei bine, am să încerc să fiu succintă, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Am să trec la olandeză, dacă îmi permiteți. Da, o clipă. Eh, eh, eh, Înainte de toate, garanția pentru copii și indexarea. Cred că e foarte clar faptul că Comisia sprijină aceste inițiative. Credem că în ce privește indexarea nu există o legislație europeană. Nu putem discrimina. Nu există vreo legislație care să permită achitarea unor sume diferite copiilor în funcție de unde trăiesc dacă părinții contribuie la același sistem, la același sistem de securitate socială. Asta e punctul de plecare. Deci, aceleași contribuții, aceeași instituție se primesc exact aceleași uh, alocații după aceea. Acum, pregătirea uh, Uh, pentru coordonarea referitoare la numărul de securitate socială, cât și deciziile referitoare la statele membre și propunerile individuale, acestea nu pot uh, să reprezinte un obstacol în activitatea noastră. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla și să reacționăm la momentul oportun. Acum, uh, digitalizarea, asigurarea socială la nivel digital. Firește, aici există multe inițiative, însă trebuie să folosim și acele instrumente care există la ora actuală și pentru controle, pentru ca totul într-adevăr să fie cât se poate de eficient. Și acesta este motivul pentru care am conceput sistemul pe care îl avem la ora actuală și pe această cale dorim să mergem mai departe pentru a putea în cele din urmă să lucrăm la nivel electronic și pentru a putea folosi cât se poate de eficient resursele pe care le avem la dispoziție. La EFSI avem inițiativa care trebuie să se concretizeze. Deja am spus tot ce aveam de spus în acest sens. Nu am uh, reușit să facem progrese, dar avem un pachet. Știți că datele tehnice sunt uh, deja disponibile. Iar acum așteptăm momentul potrivit pentru a ne prezenta propunerea. Pentru că aici lucrăm în fond și la urmă la calitate. Acum Erasmus. Triplare, spuneați dumneavoastră. Cred că Știm cu toții că Erasmus se numără printre principalele priorități. E o inițiativă bine primită de, tin- de cetățeni, pentru că foarte mulți tineri au profitat de pe urma acestei inițiative care s-a bucurat de un succes răsunător. Iată de ce am creat și Erasmus Pro, tocmai pentru acele persoane care au o pregătire tehnică și pentru a putea să-i sprijinim mai bine nu doar universitățile, ci să luăm toate tipurile de formare, de școli uh, și uh, de școli superioare și de universități. Știm că resursele sunt destul de limitate și e o adevărată minune că am reușit să obținem dublarea fondurilor. Din păcate nu pot să vă spun mai multe. Dar dumneavoastră trebuie să faceți eforturi să insistați la dumneavoastră acasă pentru ca fondurile să fie suplimentate și ca CFM să fie amplificat. Erasmus Plus așadar dublat. Nu ar trebui să mergem în jos în niciun caz, ci tocmai în direcția contrară, în sus. Acum, în ceea ce privește detașarea lucrătorilor, știu că săptămâna viitoare la Strasburg acest punct este prevăzut pe ordinea de zi. Trilogul uh, reușit pentru care vă mulțumesc din suflet. Acesta trebuie să fie supus la vot săptămâna viitoare, sper eu, cu sprijinul unei majorități destul de ample, grație activității dumneavoastră. Colegul Man a pus întrebarea dumnealui. Vă rog, am auzit deja foarte multe. Am primit și o scrisoare pe care, la care voi răspunde, însă această întrebare referitor la acei oameni care merg uh, undeva într-o deplasare de serviciu sau sunt trimiși în scop uh, în interesul întreprinderii. Nu, nu putem uh, să clasificăm aceste deplasări ca detașarea lucrătorilor. Dar după cum vă spuneam, vă voi răspunde în scris și sper că atunci informația să fie mai explicită, mai clară. Grecia, da, veți părăsi programul, e adevărat, asta nu înseamnă că nu vor mai exista obligații. Cu toții avem obligații în calitate de membri ai Uniunii Europene, toți avem obligația de a coopera. Acum care sunt uh, acordurile specifice cu colegii, nu pot să vă spun, nu știu. Însă, atunci când uh, vor fi prezentate noile programe, trebuie să se fi finalizat înainte de toate studiile de impact. Sper că am reușit să evităm ce era mai rău și sperăm ca situația în Grecia să se îmbunătățească. Acum, la acordurile comerciale. Știm că au existat o serie de încălcări ale tratatelor. Colega mea, Malstrom, lucrează zi și noapte din răsputeri pentru a găsi cel mai bun răspuns la această declarație unilaterală. Există, firește, uh, intenția de a nu neglija interesele strategice. Acum, în ceea ce privește nediscriminarea, cred că colegul deja a plecat, însă avea, discrimi- avea dreptate când vine vorba de remarca dumnealui privind discriminarea și aici cerem o soluționare. O soluție, e clar și dacă n-am găsit neapărat cuvintele potrivite, îmi cer scuze pentru discriminare. Nu avem loc în Europa. În acest sens aici există legi care trebuie respectate. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru această intervenție concentrată. Acum, Cred că putem trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. Avem o scurtă întârziere de câteva minute pentru vot, dar am să vă dau cuvântul doamnă Tyson pentru a ne prezenta cum stau lucrurile cu Autoritatea Europeană a Muncii, după care vom încerca să um, purtăm o dezbatere cât se poate de concentrată și aici, pentru ca după aceea să putem trece la vot conform orarului. Ne puteți uh, da o prezentare scurtă. Aveți cuvântul, doamnă Tyson. Thank you very much. Uh, Mulțumesc uh, foarte mult pentru că m-ați primit aici să vă dau uh, o explicație în ceea ce privește propunerea noastră de instituirea unei autorități europene a muncii. Uh, ea nu este o inițiativă izolată. Trebuie văzută într-un context de politică mai larg, asigurând mobilitatea uh, muncii corectă în Europa, care este un obiectiv uh, esențial uh, pentru noi. Și am văzut că și pe noastră vă preocupă acest lucru am uh, întreprins o serie de inițiative pentru a asigura corectitudine pe piața muncii după adoptarea de către Parlament uh, și uh, Consiliu a directivei pentru aplicarea um, directivei privind detașarea lucrătorilor apoi o propunere privind revizuirea sistemului de asigurări sociale, de coordonare a acestuia, care este în prezent uh, în discuția Comisiei dumneavoastră și sper că vom începe discuțiile tripartite în lunile ce urmează. Aceste inițiative uh, revizuiesc uh, regulile de substanță privind mobilitatea forței de muncă și această nouă propunere uh, veghează ca aceste reguli să fie uh, aplicate. Cele 70 de milioane de uh, europeni care uh, trăiesc uh, și lucrează în alte state membre așteaptă de la noi ca drepturile și obligațiile stabilite la nivel european să fie aplicate peste tot în Uniunea Europeană. Pentru a face ca mobilitatea corectă să fie posibilă, trebuie să ne asigurăm că există toate mijloacele pentru a pune în aplicare uh, Uh, regulile europene revizuite în situații transfrontaliere. În momentul de față, autoritățile naționale se confruntă cu preocupări, nu obțin întotdeauna informații de la omologii lor, informațiile nu sunt disponibile sau nu sunt partajate, nu există mecanisme pentru anchete comune transfrontaliere și nu există un mecanism de mediere care să acopere toate chestiunile transfrontaliere. De aceea Comisia a propus crearea Uh, acestei autorități europene a muncii, care va fi o structură permanentă care să susțină autoritățile naționale, întreprinderile și cetățenii mobili uh, în chestiuni legate de mobilitatea transfrontalieră. Această autoritate va umple golul uh, în aplicarea regulilor privind securitatea socială și mobilitatea, va crea reguli pentru partajarea informațiilor și rezolvarea rezolvarea litigiilor transfrontaliere în mod eficient. Vreau să fiu uh, cât se poate declară, Această autoritate nu va prelua sarcinile autorităților naționale. Scopul autorității europene este să susțină aceste autorități naționale în aplicarea achiului comunitar în acest domeniu, nu să le înlocuiască. Uh, ELA, prin urmare, nu va schimba Uh, divizarea competențelor între statele membre și Uniune și nu se va amesteca uh, în autonomia uh, partenerilor sociali pentru a se ajunge la acorduri în sistemele de dialog social. În esență, va avea un rol operațional pentru a veghea ca dispozițiile uh, comunitare privind mobilitatea uh, forței de muncă să fie comunicate în mod eficient. Autoritatea va susține statele membre în chestiuni referitoare, de mobil, referitoare la mobilitatea ă, transfrontalieră a forței de muncă, libera circulație a muncitorilor, ă, detașarea acestora și coordonarea sistemelor de asigurări sociale va spori cooperarea între statele membre în ă, abordarea muncii ilegale și chestiuni legate de mobilitatea transfrontalieră. Autoritățile vor avea trei obiectivi potrivit autorității, facilitarea accesului la informație pentru persoane și pentru angajatori în legătură cu drepturile și obligațiile acestora, în al doilea rând să susțină cooperarea operațională între autoritățile naționale și uh, aplicarea legii transfrontaliere și să ofere mediere în caz de uh, litigii transfrontaliere între autoritățile naționale. Aceste obiective devin mai concrete atunci când ne uităm care vor fi sarcinile concrete ale autorității. În primul rând, autoritatea trebuie să ușureze mobilitatea pentru persoane și angajatori, facilitând accesul acestora la informații uh, cu privire la drepturile și obligațiile lor în străinătate, precum și uh, cu privire la accesul la serviciile de mobilitate a forței de muncă. Nu uh, creează structuri paralele, ci susține structurile existente. Autoritatea va gestiona Uh, portalul uh, EURES uh, EU Mobilitate și biroul care susține autoritățile din statele membre în spațiul economic european și Elveția. Autoritatea va oferi sprijin operațional autorităților naționale pentru a asigura cooperarea reală. Aceasta este sarcina cheie a autorității, asigurarea aplicării efective a dreptului comunitar și combaterea fraudei și abuzului. Concret, autoritatea va facilita schimbul de informații între autoritățile naționale și uh, coordonator, va susține inspecții transfrontaliere la uh, cererea statelor membre sau poate să sugereze acest lucru statelor membre. Autoritatea uh, va avea sarcina medierii între autoritățile statelor membre în cazul unor litigii cu privire la aplicarea dreptului comunitar. După cum știți, propunerea Comisiei prevede ca autoritatea să contribuie la construirea de capacități a organelor de ordine, va face analize transfrontaliere și evaluări ale riscului în ceea ce privește mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă și va facilita cooperarea între grupurile interesate în cazul unor uh, tulburări ale pieței uh, muncii transfrontaliere, de pildă în uh, restructurarea pe scară largă a unor uh, companii. Autoritatea se va baza pe activitatea agențiilor uh, existente, Eurofund, uh, Eurofund, mă scuzați, ETF, Agenția pentru Angajare și Afaceri Sociale pentru a asigura complementaritatea și pentru a construi sinergii bazându-se pe expertiza acestor structuri Uh, gestionarea restructurării companiilor, uh, sănătatea la locul de muncă și așa mai departe. Autoritatea va compora, uh, coopera cu alte agenții, cum ar fi Europolul și Eurojust, în chestiuni legate de activități infracționale în ceea ce privește mobilitatea forței de muncă. Vedeți că sunt multe provocări, sarcinile sunt foarte complexe, însă la fel de mare este și hotărârea noastră ca această autoritate să fie o poveste de succes. Uh, e vorba de libera uh, circulație a uh, lucrătorilor, care impune ambiție cât mai mare. Ambiția este în centrul acestei propuneri și dorința mea este să fim motorul, uh, să fie motorul pentru activitatea uh, Parlamentului European uh, în această privință. În mai multe rânduri, doamnă președinte, Parlamentul a evidențiat importanța de a asigura o aplicare adevărată a legislației europene în ceea ce privește Uh, mobilitatea transfolieră, mă gândesc uh, la uh, rezoluția din 2016 privind dumpingul social și rezoluția din 2014. Contez pe uh, disponibilitatea dumneavoastră de a asigura uh, mobilitatea forței de muncă în Europa și uh, biroul meu este gata să vă susțină în acest proces legislativ. Obiectivul este ca autoritatea europeană pentru o muncă să funcționeze în 2019. Raportul uh, dumneavoastră al raportorului va fi vital și aștept să cooperez cu dumneavoastră uh, în legătură cu această propunere care este atât de importantă. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc uh, foarte mult! Dau uh, uh, cuvântul domnului Leonard. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc, doamnă comisar! Mulțumesc în primul rând pentru că ați venit uh, uh, în mijlocul nostru pentru a discuta această propunere. Dorim o piață uh, echitabilă unde să nu avem concurență neloială și unde lucrătorii să fie într-adevăr protejați. Avem nevoie de dispoziții adecvate în acest sens și uh, mandatul recent a fost foarte mult uh, îmbunătățit, lucrăm la pachetul mobilitate, deci s-au întâmplat foarte multe lucruri. Însă toate aceste dispoziții trebuie să fie aplicate și urmărite. Lucrătorii mobili sunt un grup tot mai uh, uh, mare uh, sunt tot mai mulți oameni care trăiesc și muncesc uh, uh, în alte state membre decât statul de origine. Trebuie să cooperăm, uh, deci, cu autoritățile la nivel național. Și cu această propunere ne-ați oferit un punct de pornire, cu siguranță, și trebuie să susținem acest lucru. Imaginea mea ideală ar fi o autoritate a muncii care să fie eficientă, care în practică să constituie o valoare adăugată pentru punerea în aplicare a dispozițiilor. Deci avem nevoie de o autoritate cu un rol cât se poate de bine conturat și descris și care să aibă obligații pe care să și le ducă la îndeplinire. Vorbind acum despre furnizarea de informații, este vital să vedem cum vom aborda această problemă. Cum o să avem o imagine de ansamblu al drept, a drepturilor și obligațiilor nu trebuie să privim uh, lucrurile unilateral, trebuie să uh, analizăm și aspectul uh, fiscal, coordonarea cu autoritățile fiscale, de pildă. Veți pune totul sub o singură autoritate, sau vor exista mai multe instrumente pentru a încuraja statele membre să participe în uh, inspecțiile transfrontaliere. Ați vorbit uh, despre colaborarea cu Europolul și uh, inspecțiile la frontieră. S-au spus uh, multe cuvinte frumoase uh, în considerente. Oare nu putem să fim puțin mai uh, clari în legătură cu modul în care vedem această colaborare și rolul pe care îl are în mediere? Sunt o serie de chestiuni pe care le vom discuta aici, în această comisie, Eu cu siguranță uh, salut uh, agenda dumneavoastră ambițioasă și sper și doresc uh, să lucrez cu toți cei care sunt implicați pentru că această autoritate să funcționeze în 2019. Domnul Pirinski pentru S și D. Doamnă președinte, permiteți-mi să Uh, cer un uh, să cer scuze colegilor pentru că m-am depășit timpul de intervenție anterior. Asta nu se întâmplă de obicei. Motivul este că uh, m-au îndemnat să fac acest lucru cuvintele din uh, expunerea uh, vicepreședintelui Dombrovskis. Uh, Uh, sunt chestiuni uh, majore, salariile au scăzut și prețurile uh, cresc vertiginos, deci e o chestiune care trebuie să o discutăm. Cât privește această autoritate, împărtășesc ambiția colegilor și anume să încercăm să creăm o autoritate funcțională. În această privință aș dori să subliniez trei aspecte. Unul menționat de doamna comisar, și anume facilitarea cooperării între autoritățile naționale ale statelor membre. Cooperarea este extrem de importantă, trebuie să fie consolidată, dar una dintre problemele uh, în ceea ce privește mobilitatea echitabilă pe piața internă este uh, insuficienta aplicare a dispozițiilor privind mobilitatea transfrontalieră. Cum va ajuta autoritatea uh, la Uh, consolidarea competențelor uh, autorităților naționale în ceea ce privește un control mai eficient și o adevărată protecție a drepturilor lucrătorilor, inclusiv prin secțiuni adecvate pentru a pune în aplicare uh, principiul corectitudinii sociale proclamat în pilon. Uh, dacă um, autoritatea trebuie să asigure uh, susținerea autorităților naționale pentru aplicarea mobilității, nu este oare relevant ca cazurile de încălcare să fie mai bine definite în regulament? Funcția analitică a autorității care este prevăzută uh, este ea oare suficientă pentru a veni în întâmpinarea așteptărilor cetățenilor și uh, autorităților? N-ar trebui să fie mai relevant dacă autoritatea ar trage concluzii și ar da recomandări instituțiilor uh, competente și părților interesante în ceea ce privește uh, cazul de Uh, concurență uh, neloială. Și în al treilea rând, uh, doamnă comisar, un subiect care vă este drag, eforturile Comisiei de a rezolva această galaxie a structurilor uh, care privesc uh, mobilitatea este de salutat. Um, eficientizarea ar trebui uh, susținută. Totuși, în acest exercițiu este o funcție importantă pe care nu trebuie să o trecem cu vederea, care este implementată în momentul de față de structuri care vor fi absorbite de autoritate. Nu este foarte clar cum platforma uh, pentru declararea muncii, uh, uh pe, uh, platforma pentru munca nedeclarată va fi uh, menținută. Cred că această oportunitate nu trebuie să fie ratată. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumim foarte mult! Doamna Trebesiu să are cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc doamnă președinte. Îi mulțumesc încă o dată, doamne comisar Tyson, că a venit aici să prezinte autoritatea pentru forța de muncă atât de amănunțit așa cum ați făcut. Firește, grupul meu va lupta și pe viitor pentru drepturile angajatorilor și avem ferma convingere că distribuirea competențelor așa cum este ea prevăzută în tratate trebuie să fie menținută. Iată de ce sunt deosebit de recunoscătoare pentru prezentarea în care ați stabilit foarte clar că ELA nu ar trebui să beneficieze de competențe suplimentare, ci pur și simplu uh, să se țină cont și să se respecte competențele statelor membre individuale și ale Uniunii Europene. Faptul că ELA aduce o utilitate suplimentară este un lucru de importanță centrală pentru noi ca act, va acționa ca entitate care ajută și completează eforturile statele, statelor membre, dar nu le înlocuiește. Acum, în ceea ce privește cooperarea și schimbul de informații între autorități și sprijinul la extinderea capacităților, așa cum le prezentați dumneavoastră, aici văd cea mai mare utilitate avem uh, necesitatea de a face schimb de date pentru a um, preîntâmpina orice fraudă și trebuie să vă atrag atenția faptul că multe organizații sunt vulnerabile în fața criminalității cibernetice. Iată de ce este absolut important aici să, pun, să dăm o importanță semnificativă aspectelor de securitate. Un alt punct pe care l-ați abordat și unde am o întrebare pentru că grupul nostru se lovește de dificultăți aici, anume finanțarea acestei instituții viitoare. E vorba pe de o parte de finanțarea costurilor agenției și pe de o parte, firește, de unde vor veni acești bani. Știm că Brexit ne va lovi destul de tare și am aflat acest lucru de la prezentarea pe care a ținut-o domnul Oettinger referitor la viitorul buget. Grupul meu militează pentru disciplină bugetară, iată de ce pentru noi este important să se verifice dacă există programe ale UE care probabil nu trebuie neapărat continuate sau că există linii bugetare nefolosite din care el ar putea fi pe viitor. Aștept cu mare interes răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult! Marian Harkin are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult și mulțumim, doamnă comisar, pentru această propunere. Cred că e încă o piesă a acestui puzzle care vine să completeze abordarea noastră de ansamblu privind muncitorii detașați, coordonarea cu securitatea socială și așa mai departe. Spuneați și dumneavoastră și documentația arată același lucru, rolul agenției va fi să asigure aplicarea legislației europene și să împiedice cazurile de fraudă și abuz. Acum, dacă ne uităm la sarcini, la roluri și așa mai departe în acestei autorități europene, a Agenției Europene a Muncii, vedem într-adevăr că, în conformitate cu propunerea, autoritatea va înlocui anumite structuri existente și va prelua gestionarea EURES și va trebui să coopereze cu foarte, foarte multe organisme, autorități competente și așa mai departe. De asemenea, se spune acolo că în cazul în care se identifică anumite neregularități, care ar ține, de exemplu, de sănătate și siguranță la locul de muncă, trebuie să le semnaleze și să coopereze cu autoritățile de resort. Și atunci, întrebarea mea ar fi următoarea. Dacă ne uităm la numărul de organisme pe care le va înlocui și numărul de organisme cu care va trebui să coopereze, vedem că portofoliul este extrem, extrem de încărcat. Considerați că bugetul alocat este adecvat? Asta ar fi prima întrebare. A doua întrebare. E ceva menționat de, de domnul Lanor și Perinski anterior. Cum, gândindu-ne la, la sănătate și siguranța locului de muncă, cum, dacă, agenți, dacă autoritatea uh, va trebui să-și exercite anumite atribuții care nu țin de portofoliul strict, va trebui să raporteze și să coopereze cu autoritățile competente. Prin ce canale se va realiza această comunicare? Cum se va realiza această comunicare? Înțeleg, intențiile sunt bune, dar sunt detalii care trebuie clarificate. Mai precis, cum se vor putea face anumite lucruri? Și un ultim comentariu. Dacă ne uităm la, la activitatea autorității preconizate, uh, uh, vedem că e, e nevoie și de anumită autosuficiență acolo și putem să realizăm acest lucru asigurându-ne că ESSI este pe deplin funcțional. Domnul Bela s-a întrebat dacă statele membre vor reuși să realizeze acest lucru până în 2019 și noastră ați răspuns că da, așa ar trebui să se întâmple, dar eu vreau să vă întreb următorul lucru. Din, din câte știți acum, vă așteptați ca într-adevăr așa să stea lucrurile? Sau considerați cel puțin că foarte multe state membre vor încheia activitățile până atunci? Vă mulțumesc! Mulțumim! Reprezentantul, reprezentanta GUE, doamna Lopez, urmează. Gracias, señora Mulțumesc, doamna președinte. Îi mulțumesc de asemenea, doamnei comisar, pentru această propunere pe care ne-a prezentat-o în această dimineață. În general, suntem deschiși la propunerea de a introduce o autoritate pentru ocuparea forței de muncă în Europa, dacă obiectivul acesta este de a combate frauda și dumpingul social. Libertatea de mișcare nu poate, respect, nu poate funcționa dacă regulile nu sunt respectate și nu sunt aplicate în mod uniform. Din acest punct de vedere, apreciem toate inițiativele care ar putea întări cooperarea și coordonarea între autoritățile naționale. Din păcate însă, vedem cum statele membre încalcă toate mecanismele și instrumentele de coordonare, de control și de monitorizare, cât și uh, achiul comunitar. Iată de ce principala noastră grijă e ca lupta împotriva dumpingului social prin intermediul ELA va rămâne la latitudinea unei uh, bune inițiative, dar vidă de conținut, fără o capacitate reală care să-i permită să-și atingă obiectivele. Nu se întâmplă pentru prima oară în, această, în acest mandat mm, când comisia vine cu propuneri pentru a combate acest flagel, după care rămânem situația ca până acum nu s-a schimbat nimic. Am văzut acest lucru când am discutat despre lucrătorii detașați, când am uh, asistat la remunerări diferite pentru aceeași muncă. Iată de ce întreb dacă o autoritate europeană pentru ocuparea forței de muncă va face ceva într-adevăr pentru a combate dumpingul social și abuzul când um, tocmai normele la aplicarea cărora trebuie să vegheze, din păcate, în multe situații nu sunt aplicate în același fel. E o critică care urmărește să vă reamintească cât este de important să punem capăt practicii dumpingului social. Acesta ar trebui să fie de altfel și obiectivul autorității pentru ocuparea forței de muncă. Coordonarea între autoritățile naționale trebuie să meargă pe făgașul Uniunii Europene de asemenea, trebuie să asigurăm interpretarea corectă și pertinentă a normelor, pentru că afectează pe toți lucrătorii. Nu înțelegem cum această nouă agenție va contribui, într-adevăr, la o mai bună cooperare și n-am înțeles de ce mecanisme eh, va dispune pentru a interveni atunci când statele membre nu respectă dispozițiile sau chiar le încalcă. Mulțumesc! Thank you. I'll give the... Mulțumim! Eh, dau cuvântul doamnei Renke. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc, doamna comisar, că ați venit astăzi alături de noi. Propunerea, practic, uh, răspunde la o realitate cunoscută de multă vreme. Există o piață a muncii europeană și de aceea e nevoie de o autoritate de supervizare care să uh, vadă ce se întâmplă pe această piață. Deci, în principiu, salutăm inițiativa dumneavoastră, însă discutăm de dispoziții extrem de complexe. Politica adesea se rezumă la bani și putere. Și în direcția asta vin și întrebările mele uitându-ne la propunerea dumneavoastră, vedem că termenii sunt pozitivi, facilitează, mediază, însă întrebarea mea e următoare. În ultimă instanță, autoritatea chiar va avea autoritate. Ce se întâmplă în caz de dispute? Va putea autoritatea uh, sili statele membre să ofere informații într-o perioadă de timp care să permită luarea de măsuri în cazuri de abuz, pentru că asta a lipsit în ultimii ani exista dorința generală ca inspectoratele naționale muncii să coopereze, însă asta e situația. Deci ce puteri concret va avea autoritatea în acest sens? Și apoi în ceea ce privește banii, vorbeați de inspecții comune care ar trebui să aibă loc, acestea vor costa. Ce sume aveți în vedere? Câte inspecții aveți în vedere? și cum vă puteți asigura că banii într-adevăr vor exista și resursele vor exista pentru că aceste inspecții chiar să aibă loc, pentru că în opinia mea este esențial ca autoritatea europeană a muncii să existe și să aibă un impact real pe piața muncii din Europa. Thank you, Madam Reinke, for that. Mulțumim, doamnă Reinke. Din partea FDD este cineva? Nu? din partea ENF? Nu? Atunci trecem la doamna Helga Stevens, două minute. Mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, știți că vă sprijin pe deplin în combaterea concurenței neloiale. Sunt multe victime uh, la nivel local, printre muncitorii detașați. O bună cooperare între statele membre este esențială dacă dorim să evităm practici transfrontaliere fraudulente. Aș avea însă o serie de întrebări și considerații pe marginea propunerii noastre prin această autoritate europeană. Eu cred că statele membre trebuie să pună în aplicare aceste dispoziții există autorități competente deja. Eu cred că autoritatea muncii n-ar trebui să ia din atribuțiile statelor membre. Uh, asta nu s-ar putea să se întâmple pe termen scurt, dar uh, pe termen mediu și lung, da. Dacă uh, se vede că autoritatea nu face ce trebuie, ce se va întâmpla? După o perioadă de 5-7 ani se sugerează că ar fi posibil să se modifice mandatul acestei autorități. Asta ar fi un prim pas, în opinia mea, spre crearea unui sistem european de inspecții. Mă puteți asigura că nu așa stau lucrurile. Puteți să mă asigurați că această autoritate va veni, va oferi într-adevăr plus valoare. Apoi, problema statutului juridic al acestei autorități. Mă gândesc aici la relația cu Curtea Europeană de Justiție. Mă întreb ce... A, o să-mi răspundeți. Vă mulțumesc. Mulțumim. Domnul Decen are cuvântul. Păi Jean-Claude Juncker în a prezentat ELA cu următoarele cuvinte. E absurd că autoritatea de supraveghere bancară supraveghează dacă standardele bancare sunt respectate și e absurd că nu există nicio agenție comună pentru ocuparea forței de muncă care să supravegheze relațiile în uh, piața internă și care să asigure echitatea pe această piață. Noi vom crea această instituție. Jean-Claude Juncker mizează pe o piață internă echitabilă, însă această piață internă echitabilă nu funcționează din multe privințe. În ceea ce privește mm, angajările transfrontaliere, aici e nevoie practic și de controle transfrontaliere. Gestionarea standardelor sociale prin, mm, de pildă, firme de căsuță poștală este în cele din urmă în defavoarea angajaților și exercită presiune și asupra acelor întreprinderi care respectă standardele legale și ale dreptului muncii. Întrebarea mea, dacă am înțeles bine, doamnă comisar, după propunerea comisiei, ar trebui să existe controle doar, uh, care pot fi solicitate doar prin uh, intermediul acelui stat unde s-ar organiza controlele. Pe mine m-ar interesa să văd dacă partenerii sociali și mi se pare foarte important. Deci dacă și acești parteneri sociali um, vor avea dreptul să solicite aceste controle și să ducă așadar la efectuarea acestor controle. Cred că partenerii sociali la fața locului sunt cei care cunosc cel mai bine situația în țară și pot cel mai bine să aprecieze dacă se înregistrează încălcări ale relațiilor de muncă. Care este părerea dumneavoastră? Thank you, Mr. Uh, Mulțumim, domnule Decen. Ei, da, acum cuvântul domnului Inghirs și apoi uh, doamna Tyson ne va răspunde. Means that we will be slightly delayed when it comes to the voting, uh, but uh, please... Uh... Știu că era timpul să trecem la vot, dar vă rog puțină răbdare pentru că e o dezbatere importantă, așa că haideți să o ascultăm uh, pe următorii intervenienți. Doamna Ungherius și apoi doamna Tyson. Mulțumesc uh, foarte pe scurt în ceea ce mă privește fără mesaje politicoase, de cât de bucuroase sunt să văd o astfel de propunere și așa mai departe, nu, câteva întrebări. De ce Comisia nu dorește să silească inspectoratele naționale să coopereze în realizarea de inspecții simultane? Și a doua întrebare, dacă se constată situații concrete de exploatare, cum pot să fie aceste cazuri semnalate autorității eh, europene a muncii. Sindicatele vor putea raporta cazuri concrete și cum poate autoritatea răspunde rapid. Și ultimă întrebare. Va exista eventual o listă neagră cu firme, eh, firme de apartament fictive care eludează cerințele sistemului. Pentru că o astfel de listă ar avea efecte pozitive în domeniul în pieței muncii. Mulțumim. Îi dau acum cuvântul domnului Tyson. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Să încerc să răspund pe scurt. Știu că aveți un vot și lumea așteaptă probabil și să plece din Bruxelles. În primul rând, domnului Leonard vă, vă doresc mult succes cu raportul nostru. Mă bucur să văd că doriți să realizați într-adevăr ceva meritoriu în sensul operaționalizării acestei autorități. Despre valoarea ELA o să vedem odată ce autoritatea începe să funcționeze. Ați menționat foarte multe lucruri, n-am să intru în detalii. Toate aspectele, într-adevăr, menționate dumneavoastră sunt relevante. O să rămânem în legătură și o să vedem uh, ce, cum merg lucrurile și la Parlament, dar vă, vă doresc uh, toate cele bune din noastră și celorlalți parlamentari care încearcă să îmbunătățească propunerea noastră când acest lucru este necesar. Noi am depus multe eforturi în direcția unei propuneri echilibrate, dar, uh, sigur, propunerea încă e deschisă la amendamente și modificări. Au fost întrebări de ce statele membre nu sunt obligate să coopereze cu autoritatea, cum am putea sancționa anumite tipuri de anumite practici. Uh, Există o serie de dispoziții în directiva privind muncitorii detașați și uh, instrumente există în directiva prin punerea în aplicare, votată de Parlament în 2014. Autoritatea nu face decât să, să se asigure că există anumite servicii care cooperează într-o, în contextul unei agenții sau unități și sprijină statele membre în uh, eforturile de a aplica legislația, ne asigurăm că există o încredere reciprocă și această încredere reciprocă se poate crea doar prin cooperarea dintre inspectoratele din diferite state membre. Astfel, statele membre vor putea opera mai eficient și va exista un plus de motivație să uh, schimbe informații cu omologilor din alte state membre. Pentru că de asta e nevoie dacă vrem să avem inspecții menite a elimina cazurile de fraudă și dumping social. Ideea e de a crea încredere între statele membre Apoi, sancțiuni. Oare se impun? Sancțiuni în cazul în care acestea se impun. În ceea ce privește munca nedeclarată, munca la negru, platforma existentă va fi întărită ce s-a făcut până acum uh, a, fost uh, meritoriu și el va prelua aceste activități oferind un plus de instrumente celor din domeniu. Nu respingem platforma, aceasta este preluată practic pentru că e vorba de o activitate necesară. Însă este introdusă acum în alte structuri. Apoi, la finanțare, noi am analizat uh, nevoile, dorim să fim eficienți pe planul costurilor, știm de ce resurse financiare e nevoie. Lucrurile au fost calculate în buget, eh, integrate inclusiv în cadrul financiar multianual. Deci pot să vă spun că s-au făcut aceste estimări și au fost transmise mai departe colegilor care au eh, definitivat bugetul. Dumpingul social uh, trebuie să fie contracarat. Și trebuie să facem acest lucru folosind procedurile existente. Există procedura de încălcare, de exemplu. Cei care nu respectă legea pot fi trași la socoteală, însă, evident, inspecțiile și coordonarea trebuie să întărească aceste instrumente. Doamnă Harkin, în legătură cu bugetul, v-am spus, s-au făcut calculele necesare. Sigur, este vorba de bugetul viitor și structurile, da, vor fi complexe, sunt foarte multe sarcini de efectuat, tocmai de aceea am creat un grup consultativ care va lucra la nivel tehnic. S-a întrunit deja o dată și cu reprezentanția Parlamentului. Încercăm să vedem împreună cum putem demara lucrurile. Trebuie să ne asigurăm că pe plan tehnic am clarificat toate detaliile în prealabil dacă dorim ca lucrurile să funcționeze așa cum trebuie. În ceea ce privește ESI și uh, intrarea în vigoare din 2019, noi uh, Sigur, reamintim statelor membre neîncetat despre importanța acestor demersuri și uh, deocamdată așteptările noastre sunt pozitive în legătură cu realizarea acestor măsuri până în 2019. Chestiunea inspectorilor iarăși a fost analizată în detaliu. Câți uh, vor fi, cine ce va face, aceste lucruri se vor oricum definitiva odată ce autoritatea intră în funcțiune. S-au alocat fonduri, după cum am spus, inclusiv în cadrul financiar multianual. Partenerii sociali, dacă pot uh, semnala astfel de lucruri, da, sigur, asta se face, însă se face la nivel național. Am, am avut un grup al părților implicate care va coopera cu autoritatea și acolo sunt reprezentanții partenerilor sociali și, sigur, acolo se, la acel nivel se vor putea face foarte multe lucruri. Însă, ce se face, ce trebuie făcut la nivel național, se va face la nivel național. Noi nu preluăm atribuțiile statelor membre, pur și simplu întărim echipele de inspectori, ne asigurăm că au un plus de capacități și că pot coopera pe plan operațional. Nu le preluăm atribuțiile sub nicio formă. Există temere că vom încălca atribuțiile statelor membre și există o clauză de revizuire care se referă la buna gestionare a activităților uh, să vedem în câțiva ani de zile cum, cum se desfășoară lucrurile. Asta e o rutină, se, se face în multe alte cazuri. Principiul subsidiarității și al proporționalității uh, este pe deplin respectat prin propunerea noastră. Noi încercăm să respectăm aceste, acest principiu al subsidiarității statele membre și-au propriile atribuții, nu pot să apară inspectori europeni care să se substituie celor din statele membre, nu. Însă trebuie să ne asigurăm că există o cooperare și că există suficiente instrumente la îndemâna statelor membre asta pentru că sprijinul logistic necesar să fie asigurat în momentul în care se pot face inspecții comune sau în mod coordonat. Blacklist of companies eh, bij mijn weten, dat is in elk geval niet in onze wetgeving voorzien. Eh, of dat... După care o listă neagră a întreprinderilor, lucru care nu e prevăzut în legislație. Nu știu însă dacă se va întâmpla vreodată. Dar, vă rog, poate trebuie privit și din, punctul, din perspectiva statelor membre. Excelent, m-am încadrat în timp și sper să fi răspuns la majoritatea întrebărilor, însă e clar, nu e ultima oară când discutăm, este o propunere foarte importantă și le urez membrilor din Parlament toate cele bune, mult succes și împreună vom reuși. Mulțumesc! Thank you very much, Madam Tyson. Mulțumesc foarte mult, doamnă Tyson, pentru că ați venit în această dimineață să petreceți aceste câteva ore alături de noi. Două puncte de caracter informativ înainte de vot. 1. Imediat după vot, și nu va dura mai mult de 15 minute, avem un atelier referitor la înființarea unei autorități europene pentru ocuparea forței de muncă și sper că veți rămâne pentru acest atelier. Începe de îndată după vot, după 15-20 de minute, avem experți care ne vor uh, prezenta opiniile lor. Acum, votul referitor la detașarea lucrătorilor este prevăzut pentru marți, săptămâna viitoare, la Strasburg. Marți dimineața, cam 9-10. Vă rog să fiți prezenți și să participați la vot. Acum, fiind spuse toate acestea, haideți să ne căutăm cartelele de vot. Okay, friends, then we start the voting. You have put... Dragi colegi, începem uh, cu votul. Aveți deja cartelele la îndemână, le-ați introdus în consele de vot. Trecem la compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Completarea 1 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. Sau încă nu? Consola mea nu funcționează. A, bă da. Da, a fost o mână de ajutor. Acum s-a închis votul. Adoptat. 19 pentru, 16 împotrivă. Compromis 2. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 3 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Completarea 2. Întrebare din sală. Pot să cer aici un vot prin apel nominal? Vot prin apel nominal la completarea 2. Pentru. Again. Împotrivă. Da, Votăm, votăm. It's just a roll call. E doar un vot prin apel nominal. Bine, bine. 14. 11 membri, dacă am înțeles bine. Da, peste 11 membri. Vă puteți așeza încă o dată. Acum completarea 2. Vă prin pe nomina la a, completarea 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat 19 pentru, 14 împotrivă, două abțineri. Asta înseamnă că trecem la compromis 4. Da? Pentru, împotrivă, abținerii adoptat. Completarea 3 pentru, împotrivă, abținerii adoptat. Completarea 4 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat un vot diferență. Compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Completarea 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Verificăm completarea 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat cu două voturi. Completarea 6. E caduc. Da. Vă prin pe nominal la completarea 6. S-a deschis votul. Votul s-a închis la completarea 6. A trecut două voturi diferență. Completarea 7 pentru, împotrivă, eu aș zice că a trecut, compromis 6 pentru, împotriva abținerea adoptat, compromis 7 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Completarea 8 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromis 8 pentru abținere adoptat. Completarea 9 pentru. Completăm verificăm uh, completarea nouă. S-a deschis votul. Acum s-a închis votul. Adoptat 23 de voturi pentru, 13 împotrivă. Putem uh, avea un vot prin apel nominal și la 10 și la 11. La 10 și la 11. La completarea 10 vreți un vot prin apel nominal? Da, bine, în regulă, s-a deschis votul. La completarea 10 s-a închis votul acum la completarea 10, a trecut 21 de voturi pentru, 13 împotrivă, 2 abțineri, completarea 11, vot prin apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis votul, a trecut 21 de voturi pentru, 14 voturi împotrivă, și două abțineri. Acum votăm asupra contribuției Comisiei privind dialogul structurat. S-a deschis votul. S-a închis votul. A trecut 34 de voturi pentru, 3 împotrivă și 0 abțineri. Vă mulțumesc! Asta înseamnă că trecem mai departe și trecem. Workshop. Trecem la atelierul privind noua Agenție Europeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vă dau două minute pentru a părăsi sala, după care reluăm. then we start uh, with the... Deci, uh, atelierul de discuție privind uh, înființarea autorității europene uh, a muncii și o să-l prezint pe vorbitorul nostru Domnul Genten, vă mulțumesc că sunteți aici. Este șeful uh, Unității de Liberă Circulație și EURES la Digi uh, Ample. Da, puteți să veniți uh, la prezidiu. și o să o rog și pe doamna Alexeia Greva să ia cuvântul, să vină și aici în calitate de următor vorbitor, Alexia Maniaca Griva. Mulțumesc pentru că sunteți aici. După cum știți, puteți să urmăriți uh, discuțiile noastre uh, și de la computerele noastre în birourile dumneavoastră. Aveți uh, cuvântul pentru a prezenta studiul de impact pentru ELA. Aveți cuvântul. Mulțumesc, bună ziua! Mulțumesc pentru această invitație la comisie. Îl înlocuiesc pe colegul meu. Mă numesc Federico Pancaldi, după cum vedeți pe slide. Studiul de impact a, a avut patru probleme cu care, pe care s-a concentrat. Ce vrem să uh, realizăm, sarcinile ELA și cum le va realiza. Deci o să parcurg aceste puncte. Dacă dorim să începem cu problemele pe care le avem, am identificat două astfel de probleme. Prima, o informare uh, inadecvată, a, un sprijin și o îndrumare uh, inadecvate pentru uh, persoane și angajatori în situații transfrontaliere. Apoi, al doua problemă, cooperarea uh, inadecvată între na- autoritățile naționale în ceea ce privește aplicarea legii. Știm foarte bine că uh, nu mergem pe un teritoriu virgin. Sunt foarte multe instituții, uh, structuri, practici uh, care abordează același lucru. Totuși, pentru fiecare dintre sarcinile pe care doamna comisar Tyson le-a enumerat, există uh, o lipsă uh, de susținere sistematică sau de personal uh, suplimentar sau uh, interrelaționare între diferitele structuri. Pe de-o parte, uh, informația vedem că informațiile uh, sunt uh, incomplete sau uh, sunt foarte puține sau nu există sprijin pentru furnizarea de astfel de informații. Pe de altă parte, avem tot ceea ce ține de cooperare administrativă. O capacitate incompletă de a partaja aceste informații administrative uh, Uh, avem ISSI-ul în ceea ce privește coordonarea asigurărilor sociale, însă există nevoia de a actualiza în permanent uh, uh, aceste instrumente. Apoi, capacitatea de a organiza cooperarea și aici avem o problemă în special Uh, cu privire la lipsa unor proceduri comune. Există acorduri bilaterale între statele membre, există forumuri la nivel uh, internațional, însă toate acestea fac parte din acordurile bilaterale între anumite state membre. Ele nu sunt pentru tot teritoriul Uniunii Europene. Uh, același lucru este valabil și pentru acțiunile uh, de uh, aplicare comune. Atunci când ajungem la mediere, avem un sistem care nu este complet pentru soluționarea litigiilor între administrații și vă rog să aveți în vedere că uh, Uh, avem de-a face cu medierea între administrații, nu între uh, firme sau orașe. Sistemul actual se bazează pe sistemul de consiliere uh, în domeniul coordonării asigurării sociale, dar nu și în domeniul detașării, de pildă. Și apoi avem un, uh, o structură de cooperare fragmentată la nivelul Uniunii Europene. Sunt foarte multe uh, organisme, foarte multe rețele. Acestea uh, uh, interacționează, dar nu pe baze sistematice și noi putem să oferim o platformă, să-i spunem, mai sistematică pentru uh, cooperarea permanentă între diferitele autorități uh, care gestionează diferite domenii ale mobilității forței de muncă. Vrem să îmbunătățim uh, Uh, accesul la informație, să consolidăm cooperarea operațională între autoritățile naționale, să oferim mediere între statele membre și să facilităm soluții uh, în cazul în care există uh, tulburări în această mobilitate. Apoi, există criterii care ne permit să evaluăm care este cel mai bun, cea mai bună linie de acțiune Sigur, plecăm de la subsidiaritate și proporționalitate, ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană nu trebuie să facă numai ceea ce este adecvat și să nu preia și competențe care uh, sunt de nivel național și proporționalitatea uh, impune să facem ceea ce este necesar și nu să trecem dincolo de acest prag. După cum ați uh, văzut, uh, am uh, Uh, împărți studiul de impact în două părți. Uh, pe de o parte, uh, sarcinile pe care le-am avea și a doua parte, cum dorim să îndeplinim aceste sarcini. Doamna Tyson a făcut o informare în acest sens, dar am împărțit trei blocuri de opțiuni. Pe de o parte, Uh, se uh, poate uh, adopta o abordare cu aranjamente minime, apoi se poate, se poate adopta o capacitate operațională și să ne asigurăm că neajunsurile sunt rezolvate printr-o structură, prin acțiuni care sunt întreprinse pentru a ă, înlătura aceste neajunsuri și apoi opțiunea de ă, supraveghere, de supervizare, care înseamnă că statele, că ar trebui să existe o ă, putere um, care să fie dincolo de uh, statele membre. Toate aceste opțiuni au uh, impact bugetar diferit, nu o să uh, intru în uh, amănunte. Uh, cele două uh, prime opțiuni uh, au uh, un impact bugetar uh, similar, pentru că trebuie să creăm un nou sistem și a treia opțiune este de departe cea mai costisitoare pentru că presupune un număr de acțiuni și de structuri. De ce uh, avem în vedere opțiunea operațională? Pentru că este echilibrată și are costuri rezonabile, este uh, eficientă, este uh, proporțională și asta a fost un uh, criteriu cheie pentru selectarea acestei opțiuni. Uh, și uh, are mai multe șanse decât opțiunile 1 uh, sau 3, pentru că este mai ambițioasă decât opțiunea 1, dar este mai puțin intruzivă decât uh, ar fi opțiunea 3. Apoi, uh, opțiunile de realizare, ne-am gândit la trei posibilități. Una ar fi să nu creăm o agenție, și acest lucru este posibil, ci să creăm o mai bună coordonare între rețelele existente și să dăm uh, comisiei un rol uh, îmbunătățit pentru a înfăptui aceste sarcini. Se poate institui o autoritate, agenția noastră, cu sarcini operaționale și se poate crea această autoritate uh, Uh, plecând uh, de la uh, agențiile existente. Am discutat toate aceste opțiuni. Toate aceste opțiuni au implicații bugetare diferite. Crearea unei rețele a rețelelor și a da comisiei mai multe competențe este cea mai puțin costisitoare pentru că nu presupune crearea unui nou sistem însă trebuie angajat personal mai mult la comisie, trebuie să uh, oferim uh, resurse uh, suplimentare, ceea ce presupun alte costuri. Construirea, deci opțiunea 3, construirea acestei autorități pe bazele unei agenții existente nu ar fi mai puțin costisitoare decât crearea unei autorități cu totul noi, pentru că Uh, celelalte agenții au cu totul alte sarcini, uh, pun accentul pe cu totul alte aspecte. Deci, uh, practic, în agenția existentă trebuie să creezi un personal care să se ocupe cu o cu totul altă sarcină, o sarcină nouă. O autoritate asigură o realizare eficientă a obiectivelor, este echilibrată din punct de vedere al costurilor avem nevoie, potrivit uh, uh estimărilor noastre, de un personal de 144 de uh, persoane, uh, ceea ce uh, uh, este ceva mai mult decât uh, au celelalte agenții, însă mai puțin uh, decât uh, alte agenții, uh, cum ar fi Europol sau Eurojustul. Bugetul este uh, Uh, mai substanțial față de alte agenții, însă mai puțin decât Frontexul, care are sarcini operative care sunt extrem de importante. Uh, vreau să remarc în încheiere că peste 50% din bugetul prevăzut pentru autoritatea noastră este pentru costuri operative, în vreme ce celelalte agenții Uh, se axează pe uh, costurile cheltuielile cu personalul. Sigur, aici cheltuielile cu personalul nu reprezintă principala componentă pentru realizarea uh, investigațiilor, anchetelor, uh, chestiuni la care s-a referit doamna Tyson. Deci, pentru un moment, uh, cam atât am vrut să vă spun și aștept întrebările dumneavoastră. Uh, mulțumesc, domnule Pancaldi, de la Digi Ample. Uh, uh, doamnei Grieva de la Serviciile Parlamentare. Mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc pentru prezentarea acestui studiu de impact. Înainte de a ă, puncta principalele aspecte ale evaluării noastre, vreau să vă spun la ce se referă această evaluare și ă, cum unitatea noastră sprijină ă, membrii. Noi facem evaluări inițiale care însoțesc propuneri legislative, evaluând punctele tari și slabe din punct de vedere metodologic să vedem dacă acestea sunt uh, în conformitate cu uh, regulamentul uh, mai bunei legiferări adoptate de Comisie. Am vrut să facem o analiză obiectivă, să vedem dacă metodologia urmată de comisie și dovezile din studiul de impact sunt utile pentru analiza propunerii, însă nu, am, nu ne-am ocupat cu chestiunile de politică. Uh, vrem să uh, ajutăm, să susținem uh, comisiile parlamentare în activitatea lor prin astfel de evaluări inițiale. La cererea membrilor și cu decizia coordonatorilor am făcut o evaluare a unui studiu de impact suplimentar și Uh, a uh, amendamentelor parlamentare. Acum, referându-mă la uh, acest studiu de impact privind Autoritatea Europeană a, a uh, Muncii, încep cu lucrurile de bază. Este Uh, definiția problemei, în primul rând, uh, care trebuie abordată. În această privință, considerăm că uh, studiul de impact face o prezentare rezonabilă a motivelor care au dus la această inițiativă și a problemelor care presupun o acțiune europeană. Au fost prezentate de colegul meu îndrumare și informare insuficientă și creșterea cooperării între autoritățile naționale Problema definiției este uh, bine documentată, este susținută de date statistice, rapoarte ale comisiei și uh, rezultatele uh, consultărilor grupurilor interesate. Studiul de impact con conține un document analitic important în anexa 12 cu date despre mobilitatea forței de muncă și explică dificultățile transfrontaliere, uh, magnitudinea fraudei și a muncii nedeclarate. Acest document ilustrează problemele și dimensiunea acestora. Cei, uh, cele șase motoare uh, în spatele care au dus la această uh, propunere sunt prezentate. După părerea noastră, studiul de impact nu explică suficient unde sunt decalajele de informare, în ajunsurile de informare și de cooperare. Nu se dă uh, Uh, o imagine a dimensiunii acestor uh, probleme. Ilustrarea dificultăților uh, legate de informare ar fi presupus utilizarea instrumentelor care există deja și uh, alte instrumente care vor fi create, cum ar fi uh, uh, portalul digital. Apoi, problema cooperării între uh, autorități este mai bine susținută prin documente decât primul studiu de impact în ceea ce privește justificarea și valoarea adăugată a acțiunii Uniunii Europene, precum și problema subsidiarității și proporționalității. Aceste uh, chestiuni sunt prezentate într-o secțiune uh, anume, în studiu de impact, deși această secțiune este scurtă. În ceea ce privește proporționalitatea, acest uh, aspect ține uh, cont de discutarea opțiunilor de politică și factorii care au dus uh, la adoptarea opțiunii preferate. With regard to the object... În ceea ce privește obiectivele și opțiunile, Studiul de impact definește obiective generale, specifice și operaționale în conformitate cu uh, linia directoare privind mai bună reglementare. Obiectivele sunt corelate clar cu sarcinile propuse și sunt incluse în secțiunea monitorizare și evaluare și sunt însoțite de indicatori relevanți de monitorizare. În opinia noastră, obiectivele sunt clar corelate cu problemele definite. Revenind la opțiuni, ele discutate, există două seturi de opțiuni discutate. Pe de o parte avem opțiunile care vizează însărcinările acestei autorități, sarcinile acestei autorități și apoi opțiuni privind modul de organizare al autorității. În fiecare caz, studiul de impact evaluează trei opțiuni pe lângă uh, scenariul de bază, status quo, și astfel credem că oferă o gamă suficientă de opțiuni. Acestea au fost definite după discuțiile cu părțile interesate și sunt corelate clar cu obiectivele și problemele ce trebuie a fi rezolvate. Însă, considerăm că mai multe informații privind aceste opțiuni, în special în ceea ce privește aspectele operaționale, ar fi fost binevenite. În special, la opțiunea 2, care vorbește de crearea unei noi agenții pe structurile existente, studiul de impact oferă o descriere a rolului autorității și încearcă să explice în ce mod activitățile vor fi integrate și coordonate. Însă, în opinia noastră, o clarificare suplimentară ar fi prins bine atunci când e vorba de rolul autorității în relația cu diferite alte structuri și instrumente existente. Asta și pentru că multe părți interesate s-au declarat îngrijorate de posibil risc de suprapuneri și de complexitate administrativă. Opțiunea 3, care ar fi presupus fuzionarea uh, cu o agenție din domeniul ocupării, Studiul de impact a oferit o serie de explicații de ce această opțiune nu a fost preferată. De exemplu, agențiile existente nu au specializări transfrontaliere și sunt în principal organisme de cercetare cu o structură tripartită. O astfel de structură nu ar fi adecvată pentru Autoritatea Europeană a Muncii. De aceea se consideră că ar fi disproporționat să se restructureze agențiile doar pentru a rezolva probleme referitoare la mobilitatea forței de muncă. Însă, mai târziu, se spune că preferința pentru opțiunea 2, crearea unei noi agenții, nu exclude decizii ulterioare legate de constituirea unei noi autorități pe baza eh, agențiilor decentralizate existente. O astfel de decizie trebuie să se bazeze pe evaluarea activității existen- agențiilor existente în domeniul cupării forței de muncă. Și atunci ne putem întreba dacă n-ar fi fost mai relevant ca cei de la Comisia Europeană să aștepte rezultatele acestei evaluări, care au venit deja, înainte de a formula propunerea actuală. În general, vorbind în plus de informații pe aceste planuri, ar fi fost uh, extrem de binevenit. În ceea ce privește impactul, toate opțiunile au fost evaluate din punct de vedere economic, bugetar, social și juridic și din ceea ce privește impactul asupra drepturilor fundamentale, mai ales în ceea ce privește protecția datelor. S-au folosit criteriile eficienței, coerenței, în conformitate cu linia directoare referitoare la mai bună reglementare. Acestea au fost avute în vedere pentru autoritățile naționale și pentru angajatori, în special IMM-uri. Companiile, în special IMM-urile, ar beneficia de, un, de condiții mai echitabile, de o incertitudini mai puține, mai ales atunci când e vorba de muncitorii detașați. Impactul bugetar este explicat în mod transparent, iar estimările și calculele sunt incluse în studiul de impact. Estimarea bugetară este singura cuantificare inclusă în studiul de impact. Există și o mică discrepanță între suma inclusă în uh, memorandumul propunerii și ceea ce apare în anexă a studiului de impact, unde se vorbește de un cost anual de 54 de milioane euro aproximativ, pe când în propunere se vorbește de 50,9 milioane. Trecând la calitatea datelor în general, din studiul de impact și la calitatea analizei, studiul de impact explică la ce experți a recurs, Comisia a spus că a utilizat capacitățile interne de analiză și contractele existente. Studiile utilizate sunt menționate, dar nu se oferă în uh, uh, link electronic. Asta îngreunează puțin munca. În ansamblu, datele sunt recente și oferă o bază solidă de informare. Studiul de impact are o abordare calitativă solidă Comisia explică, deoarece legătura cauzală între crearea unei agenții și impactul socioeconomic nu este imediată, atunci uh, impactul pe planul beneficiilor și costurilor socioeconomice nu a fost luat în calcul. De asemenea, nu se calculează economii, economiile care ar decurge din uh, eficientizare și simplificare, asta din motive de timp, spune studiul de impact, fără a intra în detalii. În ceea ce privește consultarea părților interesate, aceasta arată că s-au făcut eforturi la comisie de a contacta diferitele părți interesate, a existat o consultare publică deschisă pentru a vedea ce părere au cetățenii și alte părți interesate. Însă această consultare a durat doar 6 săptămâni, nu 12, așa cum se uh, spun în linie directoare pentru mai bună reglementare. Uh, s-a efectuat și o consultare publică direcționată clar spre anumiți interlocutori, identificați în prealabil și s-a făcut una și pe sectorul transporturilor, implicând uh, de asemenea și IMM-urile, pentru că majoritatea operatorilor din transporturi sunt IMM-uri. În ceea ce privește aceste consultații precis țintite, ar fi prins bine informații suplimentare în legătură cu corespondenții și astfel de specificații lipsesc din studiul de impact. De asemenea, părțile interesate nu au fost uh, consultate în legătură cu formele concrete uh, în care ar trebui să fie organizată autoritatea, însă au putut să își exprime o paletă largă de opinii pe marginea aspectelor organizaționale. În general, opiniile părților sunt bine indicate în secțiunea ce se referă la opțiuni, definiții și probleme, însă uneori în termen general, cu teze de genul un număr semnificativ de persoane sau de interlocutori, fără a detalia exact ce înseamnă acest număr semnificativ. În încheiere, considerăm că studiul de impact uh, prezintă în mod adecvat uh, raționamentul spatele inițiative și problemele ce impun soluții Uh, oferă definiții bine substanțiate, bazate pe baze recente, deși ar fi nevoie de un plus de informații referitoare la nevoi și la deficiențe. Au existat uh, o serie de probleme cu definițiile, cu justificațiile pentru intervenție, obiectivele și opțiunile considerate. Ar fi prins bine o mai bună descriere a opțiunilor uh, avute în vedere. Raportul ar fi trebuit să explice mai bine de ce consideră că este disproporțional să se restructureze agențiile doar în ceea ce privește chestiunile de mobilitate a forței de muncă, însă apoi consideră că preferința pentru opțiunea 2 nu exclude decizii ulterioare de a crea o nouă autoritate pe baza agențiilor descentralizate existente, după cum se discută la opțiunea 3. Studiul de impact pare să fi ținut cont de recomandările cerute de Consiliul de examinare, de reglementare, ar fi putut elimina riscul, discuta și riscul de complexitate și duplicare și, de asemenea, sinergiile între agenții și Autoritatea Europeană a Muncii. Evaluarea privind agențiile relevante ar fi putut oferi informații utile în acest sens. Păi studiul de impact ilustrează că s-au făcut eforturi de a contacta părțile interesate, chiar dacă această consultare nu a durat 12 săptămâni, cum ar fi trebuit. Iar opiniile acestor părți sunt bine reflectate în text. După cum s-a spus deja, aceste concluzii vizează doar punctele forte și problemele studiului de impact, însă nu vizează substanța propunerii. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Domnule Leonard, aveți o întrebare? Vă rog. Mulțumim foarte mult pentru cele două prezentări. Interesant a fost alegerea între opțiunea 2, operațională, și opțiunea 3, supervizare. Cred că și în primul schimb de, de opinii cu doamna comisar Tyson uh, s-a simțit persistența unei neînțelegeri uh, când a fost vorba de atribuțiile uh, acestei autorități și problema e că numele ales este autoritate. Dacă te uiți ce înseamnă autoritate, e puterea de a da ordine și de a sili uh, uh, uh, pe ceilalți să, să te asculte. Asta sună ca, ca ceea ce făcea mama, nu ca ceea ce ar trebui să facă autoritatea dacă ne uităm concret la textul propunerii. Și poate că e o întrebare aiurea, însă de ce ați dat numele de autoritate când de fapt nu e o autoritate? Cel puțin nu în forma în care e conturată în propunere. În ceea ce privește oferta de informații, apoi este esențial ca persoanele care se gândesc să lucreze într-un alt stat să fie bine informate. Însă, oare chiar ca studiu de impact uh, trebuie să intervenim la, la nivel european? N-ar fi fost mai bine să, să culegem date la nivel local, național? cum spuneam și, și doamna Tyson, tratate fiscale bilaterale între statele membre. Astea pot, pot fi, sunt totdeauna partea pachetului. Articolul 14, cooperare în caz de perturbări ale pieței, perturbări transfrontaliere ale pieței și măsurile de luat în astfel de cazuri de perturbări ale pieței muncii. Ce înțelegem prin asta? și dacă ne uităm și la studiul de impact, ce ar putea fundamenta o astfel de dispoziție în text? Vă mulțumesc. Nu uitați această întrebare, pentru că acum o să-i dau cuvântul domnului Perinsca pentru o altă întrebare. Mulțumesc foarte mult. Întrebarea mea se referă la logica din spatele acestei propune, propuneri și ideea de punere în aplicare. Doamna Tyson, în observațiile sale de mai devreme, a vorbit de încredere. Încredere în noua autoritate și autoritățile naționale Cred că merită să ne gândim la integrarea acestor elemente atunci când se definesc sarcinile, atribuțiile și structura. Și spun asta gândindu-mă la ce s-a întâmplat când am creat platforma pentru munca la negru. Mi s-a spus și atunci că nu e nevoie de astfel de platformă, pentru că aceste responsabilități există la nivel național. Dar s-a putut demonstra că există o convergență de interese între angajatori, angajați și autorități, autorități guvernamentale, în observarea și aplicarea regulilor într-o manieră simplă și echitabilă. Și această acest considerent general ar trebui să fie integrat și în opțiunea 2. Și ar trebui să ne asigurăm că autoritatea chiar are autoritate, pornind de la încrederea reciprocă. Aici e vorba și de natura diferitelor structuri, n-aș vrea să vorbesc acum foarte mult, însă e vorba de Comitetul Părților Interesate, mm, ține și de forme de mediere, de natura însă și a autorității. Sunt multe întrebări pe care le am aici. De ce avem doar un reprezentant al câte state membru și doi reprezentanți din partea Comisiei? De ce statele membre uh, trebuie să răspundă la cerințe specifice în materie de desemnare a, reprezentanților, pe când Comisia poate să facă ce dorește, nu are astfel de cerințe. Consiliul de Administrație, apoi, desemnează directorul executiv dintr-o listă de candidați propuși de comisie. De ce de comisie? Cum rămâne cu posibilitatea ca guverne naționale să desemneze. Apoi, grupul părților interesate, se sugerează că ar fi vorba de partenerii sociali, însă ar trebui să folosim principiul tripartit, ce presupune reprezentarea și a guvernelor. Și asta s-ar face incluzând fie președintele Consiliului de Administrație, care să participe în grupul părților interesate, sau un reprezentant al statelor membre care dețin președinția Consiliului. And there are a number of other such, uh, și multe alte considerații, dar nu o să vă mai repesc acum timpul. Apoi, încrederea e un lucru minunat, însă dacă nu ai colți și te bazezi numai pe încredere, Uh, nu prea poți să faci nimic, mai ales în domenii sensibile ca acesta. Și atunci a doua întrebare e următoarea. V-ați uh, gândit să vă uitați puțin la alte tipuri de monitorizare? Ce se face, de exemplu, la protecția consumatorilor? Unde organismele sindicale au, organismele, instituțiile europene au un, joacă un rol important în protecția consumatorilor. E nevoie de un echilibru aici, s-a spus. E vorba de a spori pute- atribuțiile și puterile autorităților naționale, pentru că gândindu-ne la criză, gândindu-ne la politicile de austeritate, autoritățile naționale, după tăierile bugetare, au rămas fără personal și și-au slăbit poziția și pe plan legislativ. Deci această autoritate europeană ar putea să uh, stabilească ce capacități administrative există la nivel național. Pentru că sunt diferențe între statele membre. S-ar putea stimula, s-ar putea sensibiliza uh, uh, statul membru la astfel de, de sugestii și acestea ar putea fi incluse în forma recomandărilor specifice. Apoi, uh, să, să ne uităm la opțiunile care apar în tratatul de funcționare a Uniunii Europene 81-82. Acestea apar în documente. și apoi cooperarea pe plan judiciar. Uh, Acum, când vine vorba de monitorizarea activităților infracționale, trebuie să fim uh, vigilenți pentru că există practici abuzive, munca nedeclarată, intrăm deja aici în codul penal, practic. ELA analizând îndeaproape criteriile tehnice ale acestor competențe pe care le-ar avea și ar fi competențe, atunci ar putea să își sporească autoritatea. Și asta ar fi punctul 2. Punctul 3 vizează ce s-a spus deja, acest grup consultativ. s-ar putea să ne spuneți mai multe despre acest grup consultativ, pentru că din aceste frânturi pe care le-am eu la dispoziție se reiese doar că grupul consultativ nu va interveni în niciun fel în procesul legislativ referitor la regulamentul propus. Obiectivul său este de a se asigura că ELA, dacă și când, spune, se adoptă regulamentul, poate să intre de îndată în vigoare. Mi se pare admirabil, dar ce anume ar face mai precis? Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Harkin. Mulțumesc. Și le mulțumesc de asemenea colegilor pentru prezentările dumneavoastră. Vreau să revin la aspectul informației. Avem uh, informații referitor la coordonarea la nivelul Uniunii Europene, IMI și EIS, EISSI. Acestea sunt sistemele așadar de coordonare. Dacă ne uităm la cardul european de asigurare socială, ar fi un fel de carte de identitate europeană. Însă, având în vedere cum stau lucrurile cu IMI și cu ESI, întârzierea s-ar putea să fie mai mult decât o simplă întârziere pentru Cardul European de Asigurare Socială. Credeți că ELA poate funcționa bine cu sistemele existente și <laughs> având în vedere că va dispune de informații incomplete? Am ascultat ce spunea cercetătorul de la Serviciul de Cercetare a Parlamentului despre faptul că Comisia nu evaluase, așa cum trebuie, lacunele în ceea ce privește informațiile colectate. Știm că există lacune, dar nu știm în care e amploarea acestor lacune, în ce măsură. Ascultând cum stau lucrurile și privind uh, sistemul fragmentat pe care îl avem la ora actuală, sincer, uh, Um, mă îngrijorează atunci când folosim cuvinte precum eficient și eficace pentru ELA. Cred că ar trebui să facem, să concentrăm principala parte a eforturilor noastre asupra faptului că acele sisteme care există să și funcționeze. Prima observație, dacă veți observa, comentarii în acest sens. Acum, în al doilea rând, colegul de la Serviciul de Cercetare ne-a vorbit despre valoarea agențiilor descentralizate care e acum disponibilă. Eu nu am văzut-o, așa că am o întrebare pentru amândoi, dacă există ceva în aceste valori, după părerea dumneavoastră, care putea contribui la îmbunătățirea propunerii în forma sa actuală. Vorbeam de asemenea despre proporția dintre costul personalului și costurile de funcționare și spuneați că peste 50% ar merge în, spre costurile de funcționare și vorbeați de pildă de organizarea unor inspecții. Toate bune și frumoase, însă vorbim de faptul că oamenii, indivizi ar uh, executa aceste inspecții. Și dacă privim rolul ELA, vorbim de cooperare, mediere, de consolidarea capacității. Sunt uh, activități care presupun uh, resurse umane considerabile. De asemenea, dacă privim organismele care vor fi subsumate agenției și pe care va trebui să le gestioneze, mi se pare că o declarație cum că sub 50% din costuri vor fi costuri de personal, pe mine, sincer, mă nedumerește, având în vedere atribuțiile care îi vor reveni ela și toate organismele care îi se vor subsuma. Acum, dacă tot vorbim de personal, diferitele entități al căror rol uh, îl veți prelua, mă întreb dacă s-au luat măsuri referitor la personalul acelor entități sau urmăriți să luați aceste măsuri. În continuare, avizul uh, negativ al Comisiei uh, de consultare care ulterior, pe 20 februarie, s-a transformat într-un aviz pozitiv, într-un aviz favorabil, pe 21 februarie, da. Da, e un interval foarte scurt. Doream să vă întreb ce s-a schimbat în aceste 10 zile, ce modificări ați făcut pentru a răspunde cerințelor organismului de supraveghere. Mulțumesc! Am să încep dând cuvântul domnului Pancaldi, care reprezintă comisia, aveți o listă lungă de întrebări complicate, așa că am să vă rog să fiți uh, succint și pertinent în răspunsurile dumneavoastră, pentru că timpul ne presează. Vă rog, luați cuvântul, domnule Pancaldi. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru toate întrebările adresate. Acestea sunt întrebări pertinente și am meditat îndelung la acestea în ultimele luni. Haideți să mergem dincolo de numele acestei agenții. Trebuie să ne gândim la care sunt competențele Uniunii Europene pentru a răspunde Întrebările domnului Leonards. Um, autoritate înseamnă ierarhie, însă ierarhie care trebuie structurată în contextul competențelor actuale ale Uniunii. Și am ajuns la concluzia că anumite instituții ale Uniunii Europene nu au competențele pentru a putea impune anumite lucruri statelor membre, de pildă um, anchete și sancțiuni. În continuare, Trecând uh, la cele două coloane de informații, atât cetățenii și întreprinderile, cât și între statele membre. Informația înspre cetățenii aveți dreptate și vreau și de la colega mea din Parlament, există portalul unic digital la care am făcut trimitere în repetate rânduri în studiu de impact Avem grijă să nu se creeze suprapuneri, însă suntem convinși că trebuie depus un efort considerabil pentru a furniza informațiile necesare și agregate. În plus, când s-a discutat despre detașarea lucrătorilor, ați putut vedea cât de importante sunt informațiile, atât în ceea ce privește directiva, cât și în ceea ce privește revizuirea planificată. Aici trebuie să ne asigurăm că calitatea informației furnizată cetățenilor și angajatorilor este adecvată. Firește, statele membre sunt cele în măsură să furnizeze informațiile, însă noi putem oferi un sprijin când vine vorba de pildă de mm, compararea informațiilor furnizate de diferitele state membre. Iată ce constatăm în ceea ce privește informațiile furnizate cetățenilor și întreprinderilor. Acum, în ceea ce privește instrumentele pe care le au autoritățile la dispoziție, eu, din câte știu, aici vorbim de variabile independente. Există, funcționează, au firește deficiențe, recunosc acest lucru, Știm că există deficiențe când vine vorba de platforma privind munca nedeclarată. Am scos în repetate, în repetate rânduri nevoia de a integra sistemul informatic cu module mult mai stricte privind munca nedeclarată. Aici putem uh, face un efort pentru a pregăti la nivel tehnic progresul viitor și pentru a încadra mai multe domenii. În ceea ce privește perturbările, ideea e că autoritatea se află acolo pentru a sprijini autoritățile competente să gestioneze, de pildă, restructurările întreprinderilor, cazul Caterpillar din Belgia de acum câteva luni, unde um, Uniunea Europeană a acordat sprijin autorităților regionale, de pildă privind uh, modificarea finanțării de a direcționa fondurile de pe, din uh, ESF înspre regiune. Este o muncă tehnică pe care ELA o poate face pentru a sprijini autoritățile locale. Lăsăm deoparte rolul de politică care îi revine Comisia. Decizia de a acorda fonduri din uh, de la Fondul European pentru ajustare la globalizare sau Fondul Social European îi va reveni Comisiei. În ceea ce privește guvernanța, întrebarea domnului Pirinski, guvernanța urmărește abordarea comună adoptată de Parlament și Consiliu? Aceasta este linia de bază. Grupul de actori implicați are un rol consultativ atunci când autoritatea va fi creată. Înspre această agenție avem un grup uh, consultativ care gestionează dificultățile care apar în uh, concretizarea sarcinilor, încercând așadar să anticipeze care ar putea să fie provocările care apar odată ce mai multe comisii vor fi fuzionate sau când vor trebui să lucreze împreună aspecte care nu țin de cadrul legislativ, care firește țin de competențele ambilor colegiuitori, dar care presupun pregătirea terenului pentru funcționarea agenției. Acum, în cele din urmă, în ceea ce privește implicațiile bugetare pentru personal, firește, e foarte greu să înțelegem ce poate prelua autoritatea din uh, ce fac statele membre la nivel național deja, de pildă acordurile bilaterale. Acordurile bilaterale între statele membre deja generează inspecții comune, cât de multe dintre acestea vor fi efectuate sub umbrela ELA. Noi am pornit de la o valoare de referință a ce avem la ora actuală și am emis un jalon spunând că dacă avem de pildă 100 de uh, inspecții comune pe an, care ar fi personalul necesar, care ar fi resursele necesare. De aici încolo am creat o, o estimare atât în privința bugetului cât și în privința personalului. Vom vedea dacă peste 5 ani, de pildă, că e nevoie de mai mult personal sau mai puțin, vom face ajustările necesare. În uh, ceea ce privește RSP, au existat uh, multe întrebări referitoare la agenții și a existat o anumită dorință de a menține aceste agenții separate pentru a nu amesteca treburile. Doream să separăm discuția referitoare la ele pentru a, ne, pentru a vedea clar ce poate face această agenție fără a discuta despre consecințele organizaționale asupra altor agenții. Firește, mai putem discuta despre asta pe viitor. Mulțumesc. Maniaca Greva. Doamna Maniaca Greva. Da, vreau să răspund la întrebarea doamnei Harkin. În primul rând, evaluarea a fost uh, publicată eh, foarte uh, recent deci nu am avut uh, posibilitatea să o citim încă. În ceea ce privește comentariile bordului, sigur, e o perioadă de scurtă de timp între cele două avize, totuși studiul de impact uh, include, așa cum se cere, o anexă cu un tabel care uh, indică cum a fost uh, integrată, cum a fost integrat avizul uh, uh, Consiliului de Administrație. Uh, această informație se poate regăsi în studiul de impact cu o mențiune uh, specifică a uh, secțiunilor unde se face acest lucru. După părerea noastră, uh, s-a ținut cont de majoritatea recomandărilor, însă s-ar fi putut da uh, mai multe uh, informații în legătură cu acest potențial paralelism sau suprapunere. Uh, și uh, sinergiile cu uh, celelalte agenții. Mulțumesc! Oh, mulțumesc! Deja avem o problemă cu timpul și vreau să vă spun că în această după-amiază va avea loc uh, o întâlnire a raportorilor din umbră, din câte înțeleg, la ora 2 și expresii care nu au putut încă să-și spună punctul de vedere. Dacă vor, pot să participe la această întâlnire a raportorilor din umbră. Deci fiecare membru poate să meargă acolo și să adreseze întrebări și să discutăm cu toți experții. Acum, am să dau uh, cuvântul câte 5 minute pentru fiecare următorilor vorbitori pentru a face o prezentare introductivă. Și, așa cum v-am spus, există posibilitatea să participați la întâlnirea raportorilor din umbră și să uh, aprofundați uh, tema dumneavoastră. Veți fi acolo? Sunteți invitat dacă doriți să participați. Dau cuvântul acum doamnei Vanessa Laden. Nu, începem cu Ian Kremers de la Universitatea Tilburg, care se va uh, referi la Autoritatea Europeană a Muncii și uh, realizarea acesteia. Mulțumesc, doamnă președinte. O să fiu foarte succint pentru că uh, sunt documente disponibile uh, pe format hârtie și pe internet, ceea ce doresc să fac. Am pregătit mai multe mm, mm, slide-uri, dar uh, nu o să le uh, prezint pe toate. O să uh, mă refer la inspecții ce ar putea această propunere să însemne pentru realizarea de inspecții uh, comune și punerea în aplicare a unei părți a achiului comunitar. Dacă analizăm studiul de impact, există acolo câteva concluzii pertinente, relevante, care sunt menționate în evaluare și uh, cred că trebuie să salutăm faptul că, de pildă, Uh, competențele fragmentate pe prea multe uh, grupuri, prea multe structuri, uh, atât la nivel național cât și la nivel european. Acest este un prim pas pentru a reduce această fragmentare, ceea ce este important. În al doilea rând, cred că principalul scop al acestei inițiative ar trebui să fie ceea ce am dorit uh, acum 30 de ani, să asigurăm uh, un caracter echitabil pe uh, piața unică, așa cum a spus-o domnul Juncker, ceea ce înseamnă că prin această inițiativă întărim capacitatea juridică a organismelor și autorităților naționale care cooperează în astfel de activități comune. Comisia cred că este mult prea modestă, aș spune, uh, și în ceea ce privește alte părți ale achiului, putem să vedem că de îndată ce o autoritate hotărăște că există nereguli și uh, că este necesară o investigație din partea autorităților naționale competente, atunci ar trebui să încredințeze un mandat uh, sau autorizare a Uniunii Europene pentru că acestea să acționeze. Acest lucru lipsește cu desăvârșire în această propunere și cred că este esențial. Dacă trecem în revistă experiențele acumulate cu aceste inspecții comune, competența inspectorilor uh, este limitată de îndată ce vor să treacă frontierele naționale, de îndată ce părăsesc uh, propriul lor teritoriu. Și asta în uh, mai multe domenii, uh, fie că e vorba de asigurări sociale sau aranjamente uh, artificiale, uh, companii căsuță poștală. Belgenii spun, au o expresie foarte drăguță, a te juca cu propriile picioare. Ei bine, cred că poți să spui compania mea uh, este uh, într-o altă circunscripție și acolo nu ai uh, competențe, nu ai autoritate. Deci astfel de practici trebuie preîntâmpinate cu emiterea unor autorizații de către autoritățile naționale competente. În al doilea rând, legat de aceasta, nu există o uh, politică uh, de sancționare. Am încercat să abordăm uh, abuzul uh, libertății de uh, stabilire, uh, libertate, abuzul de, uh, în ceea ce privește libertatea de a furniza uh, servicii sau uh, mobilitatea forței de muncă. Nu avem o politică de sancționare a neregulilor. Din experiența mea, Vreau să vă spun că dacă uh, adoptăm sancțiuni administrative, astea pur și simplu uh, se duc uh, la coșul de gunoi sau cutia poștală a căsuței, a companiei căsuță poștală, companiilor paravan. Sigur, vă mulțumesc. O să dau cuvântul Vanesei Laden, care Uh, reprezintă Ramboli Consulting cu experiență în evaluarea serviciilor uh, uh, privind mobilitatea forței de muncă în contextul EURES. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să să vă spun ce face EURES Uh, înființat în 1993 pentru a facilita mobilitatea pe piața europeană a muncii. Oferă informații, consultanță, precum și corelarea serviciilor uh, între angajatori uh, și lucrători. EURES este și un portal. Deci, pe scurt, cam asta face EURES și vrem să vedem care este impactul pentru uh, EURES prin uh, crearea acestei autorități europene uh, a muncii. Foarte pe scurt, schimbările care sunt propuse prin crearea ELA pentru EURES sunt din patru puncte de vedere. În primul rând, crearea unei noi interfețe Oficiul European de Coordonare, care este în cadrul Comisiei, va fi transferat uh, uh, integral uh, către Autoritatea um, Europeană a Muncii acest birou de coordonare care răspunde de servicii de sprijin orizontal pentru EURES, coordonează activitatea EURES, oferă training și activități de comunicare și de informare. Toate acestea trec la autoritate. Altă schimbare importantă va fi o responsabilitate divizată pentru uh, portalul în sine, tot ce este legat de conținut și designul uh, portalului va fi uh, transferat la autoritate, în vreme ce tot ceea ce este legat de partea tehnică, de componenta tehnică, rămâne în cadrul comisiei. Deci va exista o divizare a responsabilităților în ceea ce privește acest portal. Apoi, în ceea ce privește monitorizarea, uh, este un rol uh, pe care îl împart Comisia și autoritățile naționale Acum, aceasta va fi responsabilitatea autorității națion uh, europene. Mă scuzați. Acum, valoarea adăugată pe care o aduce această propunere pentru EURES și câteva recomandări uh, pe care dorim să le facem pentru viitor. În ceea ce privește valoarea adăugată, din perspectiva EURES, Uh, se creează un angajament de a promova o uh, cauză comună și potențialul de a partaja idei și bune practici uh, pentru a acorda sprijin statelor membre la nivel supranațional. În ceea ce privește eficiența, sunt o serie de câștiguri în eficiență pentru că Uh, Euro, Euresul uh, va funcționa ca un portal unic pentru informare și va crea uh, sinergii prin practici de lucru, prin proiecte comune. De asemenea, activități de sprijin orizontal pe care le îndeplinește în momentul de față oficiul de coordonare Uh, prin aceste sinergii vor fi dezvoltate cu alte organisme atunci când e vorba de pildă de formare. Apoi există potențial și pentru o uh, uh, limitare a locurilor vacante la EURES se cu cât uh, vor fi mai multe CV-uri, cu atât uh, uh, autoritatea se va putea concentra asupra monitorizare, se va asigura că sunt informații încărcate pe acest portal și statele membre trebuie să afișeze aceste locuri libere pe acest portal unde, sigur, angajatorii pot să uh, își aleagă. Apoi, extinderea acestui uh, portal uh, EURES, de pildă în legătură cu condițiile de uh, muncă și uh, de uh, viață. Apoi, în ceea ce privește uh, valoarea adăugată a autorității, uh, ea dă o față, uh, ca să spunem așa, mobilității europene, uh, făcând EURES-ul mai uh, vizibil și promovând instrumentele uh, care există în momentul de față pentru a promova um, mobilitatea lucrătorilor. Așa cum s-a menționat, uh, asta va crea o interfață suplimentară. Așa cum s-a spus în această dimineață, aceasta uh, ar rezolva problema uh, suprapunerilor și a necesității de a avea o mai bună coordonare. Acest lucru este important atunci când ne gândim la EURES în corelare cu Uh, Uh, rețeaua europeană a uh, serviciilor de ocupare europene și o mai bună coordonare cu uh, ofițerii de coordonare la nivel național și cu ofițerii de legătură ai noi autorități. Un alt punct este legat uh, de logistică și de uh, alocarea responsabilităților uh, la nivel geografic, divizarea acestor responsabilități uh, ale portalului. Trebuie să analizăm cum se va realiza acest lucru, apoi uh, e nevoie de un plus de claritate în legătură, de, în legătură cu resursele alocate EURES care trebuie consolidate și poate o să sar la gestionarea problemelor financiare. Uh, deci se va încerca uh, uh, o diminuare a poverii administrative pentru statele membre. Toate aceste uh, puncte se regăsesc în documentul de briefing care a fost uh, distribuit. Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul ultimului uh, vorbitor, o să vă informez că există o întâlnire a raportorilor din umbră la ora 2 în sala GSP 5 uh, ESPIS, mă scuzați, 5G5 uh, uh, puteți să mai solicitați răspunsuri la acea întâlnire pentru că întâlnirea de acum se va termina rapid experții vor fi acolo și vor încerca să răspundă la întrebările dumneavoastră. Dau așa cuvântul ultimului vorbitor la această întâlnire, doamna Ellen Vos de la Universitatea Maastricht, care s-a specializat în agențiile europene. Aveți cuvântul. Oh, oh, Mulțumesc foarte mult. În această analiză m-am bazat pe abordarea comună pentru agențiile europene adoptată în 2012 de cele trei instituții și am analizat-o dintr-o perspectivă comparativă. În scurtă mea intervenție o să mă concentrez asupra chestiunii numelui și a rolului părților interesate, după care am să discut structurile existențe și, existente și modul în care agenția se va integra în această structură. De ce autoritatea a fost întrebarea? E o bună întrebare din perspectiva abordării comune. În 2012 s-a decis că viitoarele agenții se vor numi agenții. Deci numele de agenție apare și la nivel național și atunci ați dori ca autoritatea să se diferențieze de acestea, însă dacă ne uităm la abordarea comună și la acordurile existente, numele ar trebui să fie agenție, nu autoritate. Asta cu titlu general pentru a vă arăta puțin care este contextul deciziei noastre. Am să merg mai departe, însă sigur dacă mai aveți întrebări pe această temă, o să răspund mai târziu. Unde se regăsesc părțile interesate în acest exercițiu? În anumite agenții, aceste grupuri de interese sunt în, chiar în Consiliul de Conducere, în alte cazuri există organisme ad hoc, care nu sunt parte integrantă a agenției, dar funcționează pe lângă aceasta. Noua agenție, noua autoritate este interesantă pentru că grupul părților interesate este partea agenției, partea organică a agenției. Și acest lucru e oarecum uh, deosebit dacă ne uităm la cum funcționează alte agenții. Pe de o parte, cred că domnul a menționat acest aspect, uh, compoziția. Ne putem întreba dacă avem nevoie să adăugăm și alte părți la acest grup al părților interesate, pentru că dacă separăm uh, Consiliul de Conducere, cu Comisia și statele membre și partenerii sociali pe de altă parte, dispare această structură tripartită comună în acest domeniu. Pe de altă parte, se poate spune că punem un accent suplimentar pe angajament, angajarea partenerilor sociali, lucru pozitiv. Însă, dacă rămânem la acest grup al părților interesate, va trebui să vedem și cum stau lucrurile cu reprezentarea comisiei. Nu înțeleg de ce comisia e reprezentată în acest grup. Și apoi să vedem care e situația cu întrunirile grupului. Dacă vă uitați la alte agenții și la alte aranjamente existente, vedeți că aceste grupuri sunt uh, lăsate în pace, sunt uh, convocate chiar de membrii. În uh, documentul scris am inclus o serie de propuneri menite a schimba această situație. Apoi, la ultimul punct, păstrarea în structurile existente, substituirea anumitor comisii și uh, înlocuirea platformei pentru munca la negru și va înlocui și trei uh, organisme secundare ale Comisiei Administrative pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială și, după cum s-a spus, va prelua și EURES, uh, Oficiul European de Coordonare de la Comisie. Asta conform propunerii va fuziona în Autoritatea Europeană a Muncii. Ce rămâne este Comisia pentru Administrarea uh, și coordonarea sistemelor de securitate socială, Comitetul Consultativ, Comitetul Consultativ pentru uh, libera uh, circulație a angajaților și un organism care nu este menționat în propunerea care există, mă refer aici la Uh, Comitetul Inspectorilor Muncii și cele patru agenții și ele vor continua să existe. Aceasta ar fi următoarea imagine. Plus valoarea agenției, ELA, va fi aceea de a simplifica structura existentă, însă, am făcut și un cerc roșu, nu este foarte clar cum uh, va funcționa relația dintre noua autoritate și structurile existente. Vedem că există suprapuneri și lucrurile nu sunt clarificate în propunere. Concluzii Din analiza mea se observă o nevoie de clarificare a sarcinilor și o concretizare a sarcinilor și de asemenea se impune și o simplificare a structurii instituționale. Da, autoritatea va contribui la simplificarea structurii instituționale, însă oare e destul? Mai ales dacă ne uităm și la relația cu Comisia Administrativă pentru Coordonarea Securității Sociale. Am putea spune, oare e acum momentul să avem o structură instituțională, o restructurare instituțională mai temeinic. Înțeleg că Comisia Administrativă și colegii mei vor discuta acest lucru în cursul după amiezei. Eu nu sunt o specialistă în legislația muncii, dar înțeleg că e o comisie funcțională care merge foarte bine, nimeni nu vrea să se atingă de ea, însă poate ar fi timpul să avem în vedere o restructurare mai radicală pe plan instituțional în sensul simplificării și să permitem apariția unei singure structuri instituționale. Deci avem o autoritate care să includă toate aceste atribuții. Cineva în sală se temea că ar putea să, să uzurpe autoritatea statelor membre. N-am să discut acum relația dintre statele membre și agenție, competențele statelor membre. Poate comisia administrativă ar putea fi un organism tutelar. Din perspectiva dreptului european e puțin bizar, e un organism care funcționează pe lângă Comisia Europeană, probabil ar trebui regândită și această structură sau ar trebui să ne limităm la mandatul actual ca agenție de inspecție și aplicare a legii. Dacă ne uităm la sarcini, acestea sunt uh, mai larg definite decât uh, ce avea în vedere domnul comisar Juncker în intervenția sa. Este un plus de sarcini pentru ELA în materie de inspecție și de aceea reprezintă plus valoare și probabil în acea etapă o să putem defini clar sarcinile diferitelor instituții existente. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi pentru această versiune abreviată. Cred că ați, v-ați achitat foarte bine de sarcină. Repet însă, sunteți cu toții invitați, nu doar membrii Parlamentului și membrii Comisiei, sunteți cu toții invitați la întrunirea care va începe la două în sala ASP 5G35 365 veți fi și dumneavoastră acolo și veți putea comunica mai direct fără presiunea timpului. O să puteți răspunde la întrebări și o să ne puteți spune mai multe în legătură cu stadiul analizei și activității noastre. Vă mulțumesc tuturor uh, pentru eforturile depuse și pentru rezultatele atât de utile. Următoarea ședință a Comisiei, 7 iunie, 9.12.30. Vă mulțumesc tuturor, spune doamna președinte o după amiază plăcută tuturor.